Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. V-aș ruga frumos să luați loc. So we'll be able to begin our meeting. În așa fel încât să începem cea de-a doua parte a ședinței noastre de astăzi. Thank you. Mulțumesc. Thank you very much. I open the second part. Mulțumesc foarte mult. Iată că începem cea de-a doua parte a comisiei noastre regii din 24 ianuarie și punctul nostru principal de discuție în această după-amiază este un schimb de opinii cu domnul Tomislav Doncev, viceprim-ministru responsabil de fondurile UE și politicile economice președinte în exercițiu al Consiliului Uniunii Europene cu privire la prioritățile președinției bulgare. Eu, ca și uh, concetățean, aș dori să-i urez bun venit domnului viceprim-ministru pentru a ne prezenta prioritățile președinției bulgare pentru, în ceea ce privește politicile de coeziune și pentru dezvoltarea economică. Deci vă salutăm, domnule Doncev, bun venit, e o adevărată plăcere și pot să vă spun că sunt încântată să vă numărăm printre noi astăzi. Procedura ca de obicei. Mai întâi dăm cuvântul domnului Doncev ca să ne prezinte prioritățile președinției bulgare, după care vom avea posibilitatea să avem un schimb de opinii, să adresăm întrebări, întrebări mai întâi din rândul coordonatorilor din partea grupurilor politice și vă propun acum să nu mai pierdem timp și vă rog, domnule Doncev, aveți contul. Doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, voi încerca să mă exprim în limba bulgară, cu, nu numai pentru că limba bulgară pe care o cunosc eu mai bună decât engleza pe care o cunosc eu, ci și pentru a vă oferi ocazia să auziți această limbă atât de frumoasă, limba bulgară. Și de asemenea trebuie să demonstrăm că suntem în măsură să transpunem politicile de coeziune în toate limbile oficiale, așa că vă rog frumos să vă puneți căștile. Уважаеми членове на Европейския парламент, целта на днешното Stimați membri ai Parlamentului European, scopul ședinței ă, audierii noastre de astăzi este de a prezenta prioritățile președinției bulgare mai ales acelea care țin de dezbaterea referitoare la viitorul politicilor de coeziune. Și aș dori totuși să trecem dincolo de protocol și de modalitățile prevăzute de acesta. Și, ca și o adăugire la scurta prezentare pe care o voi face eu, v-aș propune să avem o dezbatere, o dezbatere deschisă, nu doar pe prioritățile noastre ca și președinție, mai specific acelea în domeniul politicilor de coeziune, ci și în ceea ce privește viitorul proiectului nostru comun european. Pentru că eu cred că doar cei care sunt conștienți de acest lucru vor avea un viitor. După cum spuneam, prioritățile președinției bulgare și viitorul Europei, a tineretului, creșterea economică, coeziunea socială, Acestea sunt subiecte importante și conectivitatea Balcanilor de Vest, securitatea, stabilitatea, o Europa unită și puternică, economia digitală, competențele de care avem nevoie pe viitor. Toate aceste lucruri oglindesc, de fapt, provocările cu care ne confruntăm. Nu vreau să subestimăm celelalte priorități, aș vrea să subliniez că prioritățile noastre specifice care se leagă de viitorul Balcanilor de Vest. Vreau să vă spun că acum 20 de ani a existat un război în Balcani. Și rănile din urma acelui război încă nu au fost vindicat, vindecate. Și atât noi, cât și uh, Bulgaria, cât și Uniunea Europeană am încercat să-i ajutăm pe toți cei care au avut de suferit din cauza acestor evenimente. Un astfel de scenariu poate fi uh, poate fi evitat dacă oferim un viitor politic clar Balcanilor de vest și vecinilor noștri din această regiune. Pentru că acolo unde este prosperitate și acolo unde există valori comune, experiența istorică demonstrează că nu mai pot avea loc războaie. Având în vedere specificitatea și caracterul sensibil al acelui teritoriu, Bulgaria este gata să lucreze pe acest dosar. Și aș începe această prezentare a politicii de coeziune spunând că E vorba de o dezbatere interesantă. Sunt conștient de faptul că poate e un clișeu în mare parte, dar, cu toate acestea, descrie foarte bine o perioadă în care Bulgaria de, deține președinția și, așa cum se spunea la un moment dat, uh, iată că trăim în vremuri interesante. Știm care sunt uh, prioritățile. Vrem să apropiem acești vecini și vom avea priorități, poate și priorități noi priorități legate de securitate și migrație. Acum, pe de altă parte, Faptul că Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană aduce cu sine anumite provocări de natură politică finan- și financiară. Și este important să subliniem că există un risc aici, și anume să se piardă ideea că avem mm, sentimentul că avem un scop comun. Amintiți-vă acum 10 ani de zile, în momentul în care ceea ce ne doream era să-l depășim pe cei care ne fac concurență, să fim mai buni în materie de inovație, de cercetare. Aveam acea încredere în noi că ne putem ridica la înălțime și să depășim celelalte țări. Acum, e adevărat că de multe ori acțiunile noastre sunt mai mult axate pe criză. Și avem impresia că, iată, trebuie să mai facem față încă unei alte crize. Eu nu-mi doresc ca Uniunea Europeană să devină un fel de centru de gestiune a crizelor. Uniunea Europeană a dovedit că e capabilă să facă acest lucru. Dar, după părerea mea, dincolo de crize, noi trebuie să ne fixăm niște obiective mai ambițioase. Și mă întorc la politica de coeziune și nu trebuie să uităm că în funcție de diferiți experți, de mulți experți, este una din politicile cele mai de succes, cea mai comentată, cea mai urmărită îndeaproape și în același timp însușirea acestei politici de către uh, cetățeni nu este ceva care poate fi pus sub semnul întrebării. Toți acești factori au avut o influență majoră în dezbaterea referitoare la următorul cadru financiar multianual și politică de coeziune, care de fapt reprezintă o treime din bugetul european. Trebuie să ținem seama de acest lucru și să fim la înălțimea așteptărilor. Și mă gândesc aici la migrație și securitate la convergența de care ai nevoie între diferitele regiuni europene. Uniunea Europeană va fi mai puternică doar dacă toți cetățenii săi, plecând de la Helsinki până la Atena, de la Lisabona până la Varna, vor avea exact același nivel de trai. Și trebuie să fim uh, uh sinceri, este încă un scop îndepărtat în viitor, pentru că în ciuda investițiilor care au fost făcute până în prezent, cei mai sărași sunt de 10 ori mai sărași decât cei mai bogați cel puțin plecând de la anumite calcule. Noi am făcut și noi niște calcule și se pare că această discrepanță ar putea să reprezinte de fapt o diferență de aproape de 20 de ori mai mare. E clar că politica de coeziune trebuie să vină cu o reechilibrare, cu o rezolvare a neajunsurilor care există în continuare pe piața comună, dar în același timp e nevoie de convergență, în așa fel încât întreaga Uniunea Europeană să fie mai puternică, mai concurențială și mai, uh, un loc mai bun sub soare pentru toți cetățenii. Și iată prima mea îngrijorare. Uh, care de fapt este legată de lipsa de acel de acea dezbatere largă și cuprinzătoare în ceea ce privește viitoarele noastre priorități. Suntem gata să începem o dezbatere referitor la viitorul CFM, fără să facem în paralel și o dezbatere în ceea ce privește Europa 2030, în fond care sunt prioritățile noastre comune. Cum vom reuși să obținem acea convergență durabilă? Cum Uniunea Europeană va deveni un jucător global? Sau dacă ne vom mulțumi doar cu o dezbatere la nivel mai degrabă tehnic, atunci care, va fi, care vor fi următoarele obiective tematice și principiile uh, care vor sta la baza viitoarei legislații ce va reglementa fondurile europene structurale și de investiții. Eu cred că vom putea avea succes doar dacă vom ști exact în ce direcție ne îndreptăm. Și din experiența mea nu e o practică prea bună să tot discuți despre buget și despre repartizarea acestor bugete dacă nu ești în măsură să fixezi mai întâi politici și priorități. Și în acest sens, stimați membrii Parlamentului European, eu aș sugera și fac un apel către dumneavoastră, haideți, înainte să, sau pe durata dezbaterilor noastre, înainte de a discuta despre bugete, instrumente, programe, cifre, haideți să vorbim mai întâi despre scopuri, despre priorități. Haideți să fim să ne punem pe treabă și să nu uităm că avem nevoie de o viziune, nu doar de calcule. Cea de-a doua îngrijorare a mea se bizuie pe faptul că din multe motive, mai ales Brexit, din cauza Brexitului, va trebui să învățăm să realizăm mai multe cu mai puține resurse. Dragi colegi, nu putem rezolva problema așa cu o baghetă magică. Trebuie să transformăm această baghetă magică într-un fel de mecanisme concrete, o abordare, o metodologie concretă. E un moment cheie. Mai întâi, trebuie să investim în sectoare în care există o adevărată plus valoare. Asta nu poate fi pusă semnul întrebării cu toate acestea va trebui ca punctul nostru de vedere să fie comun în ceea ce privește acea plusvaloare. Ce înțelegem noi prin acea plusvaloare? Apoi, dincolo de aceste investiții în sectoare cu valoare foarte ridicată, trebuie să ne gândim și la investiții în sectoare uh, în care e nevoie de reformă în așa fel încât să avem eficiență pentru fiecare investiție realizată și atunci e clar că și politica de coeziune poate deveni un stimulent, poate deveni un motor pentru reforme. În mod clar, dacă vrem să realizăm mai multe cu resurse mai puține, va trebui să optimizăm fluxul investițional, ceea ce în mod inevitabil se Uh, poate rezuma la respectarea regulilor și, evident, ne dăm seama că la nivel național diferitele niveluri de control exercitate de autoritățile de control, e bine, demonstrează că rezultatele au fost un pic uh, uh, îngrijorătoare. Procedurile care implică mai multe controle, acele proceduri care pot merge până la 46 de feluri de documente care trebuie să fie înaintate de către beneficiar, și pot să vă spun că asta nu e doar o specificitate națională la noi, ci e o privire de ansamblu. E bine, aceste lucruri se întâmplă în ciuda eforturilor noastre sistematice de a nu cere ce documentele de care nu avem nevoie. Deci nu e vorba de o lipsă de capacități și de instrumente. Nu, am investit mult în acești oameni. Oamenii aceștia au demonstrat că au experiență bună, însă ideea este oare dacă într-o bună zi auditorii ne vor spune că nu cumva e nevoie de anumite corecturi la nivel financiar. Poate am omis, poate am uitat niște documente. Dacă am omis ceva, atunci a cui e vina? E clar că asta duce la dificultăți atât pentru beneficiar cât și pentru entitățile care au competență pe acest subiect. De aceea cred eu că avem nevoie de schimbare. Eu vin dintr-o țară din Est și suntem prudenți, suntem atenți. Dacă e nevoie de o revoluție, de o schimbare majoră, aceasta ar trebui să meargă în sensul simplificării regulilor. O adevărată simplificare funcționează doar dacă vom da dovadă de curaj, dacă vom schimba abordarea. În loc să facem, uh, să, avem o, să fim obsedați de documente, să ne concentrăm mai degrabă pe rezultate, pe scopurile realizate ceea ce înseamnă că vom avea nevoie de o nouă cutie de instrumente, de unelte, care să ne de, alta decât cea care verifică documente. Apoi, un control bun, un control puternic. Uno, unora chiar le e teamă de control. Însă eu cred că acest control, înainte de toate, ar trebui să fie unul inteligent. Doar astfel procesul va fi unul încununat de succes. În, această, în acest semestru al președinției bulgare a Consiliului European, aceasta coincide cu pregătirile pe care le face Comisia Europeană pentru noul cadru financiar multianual și deci e clar că nu putem subestima acea provocare și anume de a ajunge la un consens în ceea ce privește uh, cofinanțarea națională și ratele acestea pentru cu politica de coeziune. În ceea ce privește prioritățile, concentrarea tematică, diferitele criterii pentru a uh, obține alocațiile la, la nivel uh, național, vor fi discuții aprinse, clar. Dar, mai întâi de toate, trebuie să ne întrebăm, ca și punct de plecare, ce fel de politici ne dorim după 2020? o politică care să fie în măsură să încurajeze convergența și împărtășirea unor valori comune sau o politică care ar trebui să se concentreze doar pe anumite regiuni sau pe toate regiunile europene? Oare noi sau oare nu cumva statele membre ar trebui să contribuie mai mult? E un subiect prin care în mod clar anticipez discuții aprinse. Și evident că nu trebuie să marginalizăm și mai mult regiunile mai sărace, uh, care nu au suficiente resurse pentru a îndeplini criteriile de cofinanțare. Eu cred că acestea sunt aspecte care vor determina uh, viitoarele dezbate și care vor reprezenta o adevărată provocare pentru președinția bulgară. Acestea vor fi întrebări pe care noi vrem și chestiuni pe care vrem să le uh, avansăm și să le dezbatem uh, în Luxemburg la Consiliul de Afaceri Generale în data de 12 aprilie și la conferința din Sofia prevăzută pentru data de 8 iunie. Dați-mi voie să-mi exprim speranța că Parlamentul European va fi un partener cheie în felul în care vom face față uh, tuturor acestor provocări de-a lungul dezbaterilor. Și în final, dar nu în cele din urmă, Bulgaria e o țară mică care a reușit totuși să realizeze multe în ultimii 10 ani, pe durata cât a fost membra Uniunii Europene. Și acest lucru se datorează nu numai unei voințe uh, politice și se datorează și experienței pe care am reușit să o acumulăm în gestionarea fondurilor. Mă refer la aspectele practice, așa că sunt convins bazându-ne pe toate lecțiile pe care le-am putut învăța în trecut, toate învățămintele culese în trecut, și nu numai uh, de pe o poziție în care observăm felul în care se poate obține un compromis în fața acestor, tuturor acestor uh, provocări, e bine, noi am vrea să acționăm ca și generator de idei. De câte ori e nevoie, vom încerca să dăm dovadă de leadership, să venim cu idei proaspete, noi, pentru că e clar că în Europa avem nevoie de idei moi. Și să sperăm că președinția noastră va veni cu această contribuție, în așa fel încât să avem un viitor comun. Mulțumesc! Minister, uh... Mulțumim, domnule ministru! Mulțumim pentru discursul dumneavoastră. Uh, începem uh, cu domnul Van Nistelrooy. Uh, este primul dintre coordonatori. Vă mulțumim, domnule ministru. Vă felicit pentru programul dumneavoastră ați um, reușit să captați ce este cel mai important. Um, politica de coeziune este foarte clar menționată și ne bucură asta. Am avut președinția malteză înainte și am avut o conferință ministerială cu concluzii care au fost preluate la Consiliul de Afaceri Generale. Este exact ce am făcut cu raportul Vestfal um, în ceea ce privește perspectivele coeziunii. Concluziile uh, sunt pe aceeași linie cu ceea ce discutăm în această comisie. Acum, uh, înainte de uh, adoptarea CFM, Uh, va mai fi încă un Consiliu de Afaceri Generale și sper că uh, se vor putea menține punctele principale în, uh, în acest dosar. Mi se pare foarte important. Prioritățile noastre, deci, sunt foarte bune. Câteva uh, elemente în ceea ce privește contribuția dumneavoastră. Ați vorbit despre revoluție de două ori. Uh, deci, o dată poate fi din greșeală, dar de două ori nu. O revoluție în modul în care acționăm, în modul în care ne gestionăm banii, în modul în care uh, tragem la răspundere uh, deci uh, toate aceste lucruri uh, ne fac să ne întrebăm ce va face președinția pentru a pune în aplicare aceste lucruri. Eu am unele idei. Când vom ajunge în 2020 uh, uh, și poate vom avea mai puțin bani, um, dacă se va finanța mai puțin din banii europeni, se va controla mai puțin. Uh, deci cine va face controlele? Statele membre? Uniunea Europeană? Deci se merge în direcția omnibus. Poate că unele dintre propuneri ar trebui preluate, unele dintre simplificări. Pe mine asta mă interesează. Ce este în spatele Revoluției? Ce, cu ce propuneri veniți? În ceea ce privește pilonul social, acum, a doua întrebare, ați spus că veți face propuneri pentru o Europa socială, pentru viitorul uh, Fondului, European, Fondului Social European. Exact aici uh, noi am urmărit foarte bine evoluțiile. Fondul social are un procentaj mai mare din fondurile de coeziune decât a avut vreodată. Am tot dezbătut 23, 23,5, acum este la 27%. Iar uh, rugămintea mea este ca Fondul European de Dezvoltare, Infrastructură, Școli, Case și Fondul Social trebuie menținute împreună, nu trebuie să fie separate. Sunt cei care se gândesc acum să separe Fondul Social pentru tot ce ține de educație și de promovarea sau tot ce ține de aspectul uman, dar uh, dacă separăm, uh, s-ar putea să pierdem sinergiile. Trebuie continuat cu același gen de management care există acum. Când uh, întrebați dacă suntem gestionari de crize. Nu, uneori într-adevăr gestionăm crize, dar de cele mai multe ori trebuie să reușim să păstrăm lucrurile care funcționează bine. Și multe lucruri în politica de coeziune funcționează bine. Deci, cred că nu trebuie separat uh, fondul uh, social, ci uh, menținut în regulamentul privind prevederile comune. Ați vorbit despre fezabilitate apoi. Cred că lucrurile nu merg așa de rău. Dacă ne uităm la sondajele europene referitoare la cetățeni, cetățenii văd din ce în ce mai mult din ce facem. Frontiere externe, redresare economică, facem treabă. Și s-ar putea, am putea să ne gândim la o mai bună prezentare a rezultatelor noastre. Să prezentăm cum trebuie realizările noastre. Și mă refer la nivelul comunitar. Să arătăm oamenilor că uh, obținem rezultate. Cred că multe lucruri care nu merg bine sunt uh, puse pe oamenii cred că sunt cauzate de Europa, dar de fapt nu este așa. În iunie vom avea o expoziție în Parlament pentru a prezenta unele din aceste rezultate bune. Și ultimă observație. Invitația este lansată. Va fi o reuniune privind CFM, dar în iunie va fi această întâlnire importantă și ne așteptăm să invitați o delegație din partea comisiei noastre pentru a participa la această reuniune. Este importantă pentru că este exact înaintea prezentării uh, regulamentele și după prezentarea CFM. În orice caz vă felicit, suntem foarte mulțumiți de prioritățile dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule Van Nistelrooy. Cine va interveni din partea SND? Doamna Westphal. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi avea eu, deci, onoarea să intervin în numele socialiștilor. Aș dori să încep prin solicitarea dumneavoastră, domnule ministru, de a fi de partea dumneavoastră când luptăm pentru politica de coeziune. Pot uh, să vă spun um, că majoritatea Parlamentului a adoptat uh, viitorul uh, politicii de coeziune într-un raport de, din proprie inițiativă. Foarte clar doresc să fac referire la acesta. În prezentarea dumneavoastră ați menționat unele din elemente. Pentru noi mm, este un aspect foarte important. Știm că discuția la comisie este mm, puțin mai complicată, este important ca în viitor toate um, guvernele și toate regiunile să participe la uh, politica de coeziune. Asta are de a face cu solidaritatea care se dă, dar se și ia. Iar uh, dacă uh, statele europene mai bogate sunt dispuse să acorde mai multe fonduri și Germania discută despre asta, uh, asta înseamnă că uh, considerăm și că la noi există regiuni care merită să fie uh, să primească fonduri. Deci, vedeți, noi ca Comisie, ca Parlament, am adoptat, am, am decis și am, este poziția noastră ca și în uh, viitor toate regiunile să poată uh, beneficia de ajutor. Uh, pe an, uh, în viitor, vom avea 12-13 miliarde mai puțin, ați menționat asta, iar cheltuielile nu scad, ci cresc și va exista probabil o, o reducere a fondurilor dar uh, și ea trebuie să fie făcută în mod chipzuit. Politica de coeziune are multe sarcini ce trebuie îndeplinite. Tocmai mă întorc de la o conferință privind politicile urbane. Acest uh, domeniu este în continuare foarte important pentru că în orașe se întâmplă multe lucruri și este nevoie de fonduri ne veți avea alături dacă vorbiți de simplificare. Știm foarte bine că există proceduri foarte complicate, bine, nu în toate țările. Există și țări în care este nevoie numai de un click, în altele uh, este mai dificil să se ajungă la finanțare. Noi am decis uh, o nouă abordare Uh, să spunem că în regiunile unde funcționează lucrurile nu trebuie să fie făcute atâtea verificări și impuse atâtea restricții. Noi suntem de părere că în anumite domenii se, trebuie să se poată reacționa flexibil. Ceea ce înseamnă, ce înseamnă asta? De multe ori apar lucruri neprevăzute. Un uh, guvern funcțional uh, sau un stat funcțional poate uh, avea probleme din cauza unor dezastre naturale, probleme în economie și poate că o parte din bani trebuie reținuți ca rezerve pentru a putea apoi uh, ajuta rapid în regiuni. Concentrarea tematică, v-ați referit și la aceasta este ceva ce noi considerăm că este foarte pozitiv, pentru că a turna fondurile cu găleata a trecut vremea acestei abordări. Noi vrem ca banii să ajungă acolo unde este nevoie de ei. Însă, toate acestea vor funcționa numai dacă ne asigurăm că va mai exista o politică de coeziune cu toată bunăvoința. Săptămâna trecută am discutat cu comisarul Oettinger. Știu că este de partea noastră, dar există și alte voci în interiorul comisiei care au o poziție critică. Și pentru noi, într-adevăr, coeziunea Uniunii Europene și politica de coeziune este exact mortarul care ține împreună cărămizile. Și este ce transmite mesajul de solidaritate. Lupta trebuie deci continuată până în ziua în care ne vom uh, asigura că vor exista fonduri pentru politica de coeziune. Între timp, multă lume este alături de noi și ne bucură că și dumneavoastră sunteți de partea noastră. Asta nu poate decât să um, facă poziția noastră mai puternică. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Tomașici, în numele ECR. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru. În numele grupului ECR aș vrea să vă felicit pentru președinția bulgară și să vă urez mult succes în următoarele luni pentru atingerea priorităților dumneavoastră. Salut mai ales Um, prioritățile ce îi privesc pe tineri, creșterea economică și coeziunea socială. În următoarele luni va trebui să cooperăm strâns asupra unor dosare importante ce țin de viitorul politicii de coeziune cu toate problemele cu care ne confruntăm, mai ales având în vedere Brexitul. Puteți să ne spuneți care sunt obiectivele dumneavoastră în ceea ce privește tinerii din Europa? Cum veți face ca ei să fie prioritatea dumneavoastră? De asemenea, Balcanii de vest au nevoie de o perspectivă europeană clară. În acest context, aș vrea să mă refer la importanța strategiei adriatice ionice, ce poate fi folosită pentru a conecta regiunea și pentru a îmbunătăți lucrurile. Aș vrea să știu dacă veți urmări Uh, și uh, insista asupra uh, aplicării acestei strategii. De asemenea, îmi cer scuze, va trebui să plec la o altă reuniune, însă am două persoane din echipa mea care vor nota răspunsul dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnul Van Miltenburg, în numele grupului ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte, bun venit, domnule ministru, mulțumesc pentru prezentare. Ați spus că e ciudat că începem să discutăm cadrul financiar multianual fără să discutăm întâi toate prioritățile politice, unde vrem să fim în 2030. Sper că veți uh, lua cu noastră această abordare uh, la Consiliu. Pentru că dacă ne concentrăm numai pe finanțe, fără să ne întrebăm uh, ce vrem să facem cu banii și fără să ne întrebăm unde va fi Europa în viitor și care va fi rolul nostru și la nivel global, cred că pierdem unele oportunități importante. Deci salut poziția noastră în acest punct de vedere. Ați sublinat de asemenea nevoia de investiții și, uh, în reforme structurale. Sunt acum două propuneri legislative pentru a consolida programul de sprijin pentru reformele structurale. Este o propunere de a crește bugetul existent, dar și o propunere pentru a pregăti statele membre să adere la euro. Întrebarea mea este în ce măsură va fi o, poli- o prioritate politică pentru noastră să lucrați la aceste propuneri și să, se, să faceți progrese. Apoi doamna Westphal a menționat deja nevoia de a acorda atenție agendei urbane. În ultimii doi ani, în diferite prezenții, am lansat mai multe parteneriate strategice tematice. Primele își arată rezultatele. Cum veți uh, integra și asta în programul dumneavoastră? Aveți unele idei specifice pentru a face uh, progrese? Și Bineînțeles, colegul Van Nistelrooy uh, se autoinvită la evenimente importante. Uh, dacă ne invitați, sunt convins că vor uh, veni și alți colegi și mă bucur că acordați atenție politicii de coeziune pentru că mm, asta are o strânsă legătură cu, cu motoul dumneavoastră Forța este în unitate. Mulțumesc foarte mult, domnul Omarji, de la grupul GUE. Doamnă președinte, mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Ne bucură să vă regăsim după misiunea în care am fost în Sofia și în timpul căreia am putut uh, vedea um, tot ce ne uh, povestise um, doamna uh, președinte a Comisiei, și anume impactul politicii de coeziune Uh, în Bulgaria. În ceea ce viitorul uh, financiar al Uniunii Europene este nesigur. Cu toții, în momentul de față, ne punem întrebări privind viitorul politicii de coeziune uh, și tocmai de aceea salutăm faptul că Bulgaria, țară prietenă a coeziunii, exercită în acest moment președinția Uniunii Europene. Deci dorim să cooperăm cu dumneavoastră pentru a promova um, coeziunea, pentru a i arăta valoarea adăugată, pentru a um, respinge ideile preconcepute um, în ceea ce privește um, coeziunea și, uh, de asemenea, pentru a lupta uh, pentru a avea o finanțare suficientă. Însă ne confruntăm cu o dificultate. Uniunii Europene îi se cere să facă mai mult cu mai puțin. Trebuie să reușim să depășim această contradicție. Unul dintre modurile de a o face este ca Uniunea Europeană să facă apel la resurse proprii și nu am să repet, le cunoașteți um, și cunoașteți propunerile din uh, raportul Monti. Însă, din punctul, din ce am văzut eu, acest lucru nu este inclus în documentul pe care ni l-a spus la dispoziție. Aș vrea să știu dacă um, veți uh, aborda acest subiect în timpul președinției dumneavoastră. Ați spus-o și, uh, și președintele Macron a spus-o în Franța. Uniunea Europeană nu trebuie să devină un sindicat de gestionare a crizelor. Așa și este. Uniunea Europeană, de asemenea, nu trebuie să își sacrifice politicile comunitare prevăzute în tratat pentru a răspunde Uh, la crizele cu care se confruntă. Iar uh, coeziunea, amintesc, asta este o obligație prevăzută în uh, tratat. Nu trebuie uitat acest lucru. Am auzit ce ați spus în ceea ce privește controlele. Este adevărat. Este nevoie de simplificare. Însă, eu fac parte și din Comisia de Control Bugetar și pot să vă spun că în același timp, în multe state membre ale Uniunii Europene se pune problema fraudei, a corupției. Aș vrea să știu dacă acestea fac parte din prioritățile dumneavoastră. De asemenea, viitorul politicii de coeziune ne preocupă. Se vorbește mult despre crearea unei, unui nou tip de condiționalitate. Uh, grupul uh, meu politic se ocupă um, condiționalităților, mai ales condiționalităților macroeconomice. Însă suntem um, foarte atenți și la ideea de a nu ne separa de principiile fundamentale și de, ale Uniunii Europene și de drepturile uh, fundamentale. De asemenea, Comisia Europeană a adoptat o strategie foarte importantă în ceea ce privește regiunile ultraperiferice. Parlamentul European a votat un raport uh, pe acest uh, subiect și ni se pare important Uh, ca în timpul președinției dumneavoastră Consiliul uh, să se exprime asupra uh, strategiei propuse de Comisia Europeană. Sunt convins că și asta trebuie să fie o prioritate a președinției bulgare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cine va interveni în numele verzilor? Domnul Scarlis, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru, bun venit în, numele, în rândul nostru și vă mulțumim că ați acordat prioritate politicii de coeziune. Este foarte important pentru a ne asigura că vom apăra această politică, grupul nostru vă va sprijini pentru a apăra o politică puternică de coeziune până în 2020. În discuția referitoare la viitorul buget UE, mă întreb dacă președinția bulgară ar lua în calcul uh, asocierea unui cadru legislativ strict referitor la viitorul uh, CFM. Am o întrebare referitoare la Kresnagorj, unul din locurile cu cea mai mare biodiversitate din Bulgaria. Puteți confirma că proiectul uh, imobiliar va fi reconceput astfel încât biodiversitatea de la Kresnagorj să nu fie afectată, biodiversitatea de altfel recunoscută de legislația UE veți oferi asigurări Comisiei Regii că fondurile de coeziune vor fi aplicate respectând pe deplin normele UE. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră. Acum, în numele EFDD. Doamna D'Amato. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc ministrului pentru că s-a aflat alături de noi și îi urez mult succes. Am parcurs cu interes programul vostru de lucru, spre deosebire de cum au stat lucrurile în trecut, văd că politica de coeziune apare încă de la început. Am luat notă și că se va organiza o conferință referitoare la viitorul politicii de coeziune luna iunie cer să-mi confirmați acest lucru. Am înțeles că în mai până în iunie vor veni propunerile referitoare la CFM și sperăm să se continue ce, politica de coeziune. Probabil aceste ultime două puncte vor fi tratate pe deplin de următoarea președinție, însă președinția voastră cu siguranță va fi fundamentală privind două propuneri din pachetul pentru Uniunea Economică și Monetară prezentat pe 6 decembrie și în ceea ce privește pachetul de reforme structurale și descărcarea anuală a rezervei de performanță. Sper că negocierile actuale privind CFM uh, să nu se limiteze doar la propunerile periculoase pentru noi din partea Comisiei, ci să aprofundeze propunerile privind coeziunea și să colaboreze cu Parlamentul și Comisia noastră îndeosebi. Văd că printre prioritățile președinției se numără o Europa stabilă, solidară. Insist asupra acestui aspect, pentru că Știm că o parte din fondurile structurale și de investiții au fost folosite și vor fi de altfel folosite și pe viitor pentru a face față situației de urgență provocată de migrație. Doamnă președinte, în Bulgaria există regiuni cu o dezvoltare care a rămas cu mult în urmă, de altfel și în țara mea și în Grecia. Există multe regiuni care se confruntă cu presiuni migratorii considerabile. Acestea vor fi nevoite, prin urmare, să folosească sprijinul din fondurile structurale pentru a lupta, pentru a-și apăra propriile teritorii, pentru a putea face față mai bine acestei provocări a migrației. Aplicarea concretă a principiilor uh, solidarității și distribuția uniformă a migranților între statele membre nu este însă la ora actuală o realitate, nu s-a concretizat. Având în vedere că principiul uh, distribuirii uniforme a poverii între toți e un principiu criticat, doresc să vă atrag atenția asupra acestuia. Sper că negocierea viitoarelor propuneri, atât în ceea ce privește coeziunea, dar nu numai, să țină cont în modul uh, necesar de acest principiu și să respecte de asemenea principiul solidarității. Nu ne putem limita la pure declarații de intenție, ci trebuie să traducem vorbele în fapte. Așa cum, de altfel, și-au închipuit și părinții fondatori. Unitate, diversitate, chiar în fața adversității. Mulțumesc foarte mult! Mai am câteva nume înschise pe lista vorbitorilor și și vă aș propune să continuăm cu întrebările și am să dau cuvântul ministrului pentru a răspunde la toate întrebările, la toate întrebările împreună. Domnul Papadimoulos, mulțumesc, doamnă președinte, și eu doresc să urez bun venit vicepreședintelui Guvernului Bulgar, domnul Dancev, Trebuie să vă mărturisesc că am urmărit cu mare interes discursul dumnealui, mai ales când vine vorba de politica de coeziune și viziunea președinției bulgare. Pentru că, pentru că și noi aici la Parlamentul European avem aceeași viziune. Credem că politica de coeziune nu poate fi slăbită. Nu poate fi slăbită pentru că această politică și-a dovedit eficacitatea. Și utilitatea. Cu atât mai mult cu cât în ultimii ani am asistat la o creștere periculoasă în rândul Uniunii Europene a inegalităților regionale. Iată de ce avem nevoie cu atât mai mult de politica de coeziune. Întrebarea mea e următoare. În calitate de președinție bulgară, cum credeți că am putea mobiliza noi resurse în noul cadru financiar multianual? cum am putea proceda? Și în al doilea rând, în urmă cu câteva săptămâni s-a încheiat un acord foarte important, după părerea mea, între primul ministru grec și primul ministru bulgar, Tsipras Borisov, pentru crearea unui plan de investiții comun care să permită modernizarea rețelelor feroviare și portoare din regiune. Cred că se înscrie într-o politică de coeziune. Prin urmare, în calitate de președinție bulgară, doriți să întăriți aceste inițiative nu doar prin resurse private, ci și resurse comunitare, să întăriți aceste proiecte așadar. Domnule Pirinski, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimate domnule prim-ministru, viceprim-ministru, dați-mi voie să mă alătur felicitărilor uh, aduse la programul prezentat, mai ales în ceea ce privește cele legate de politica de coeziune. După părerea mea, ați scos în evidență pe bună dreptate diferențele enorme între țările bogate și sărace, între regiunile bogate și sărace. O problemă fundamentală pentru evoluția viitoare a Uniunii Europene ca entitate stabilă. mai degrabă decât un mecanism de gestiune a crizelor. Din această perspectivă, având în vedere discuția viitoare pentru politica de coeziune, credeți că e necesar, înainte de toate, să ne concentrăm asupra înțelegerii că este principalul instrument de investiție al Uniunii și că, într-adevăr, vorbim aici de regândirea temeinică a priorităților de investiții. Legat de toate acestea, un element care apare în multe din documentele comisiei, o strategie uh, nouă pentru industrializare, un nou accent care se aliniază la instrumentele dumneavoastră privind rolul fruntaș al Uniunii Europene în noua eră industrială. N-aș vrea să intru în amănuntă, dar aș vrea să vă comunic Câteva idei care se alinează la cele spuse de colega Westphal. Parlamentul European a adoptat o rezoluție la care au participat colegi din mai multe grupuri politice. După părerea mea, cred că putem câștiga de pe urma pozițiilor adoptate cu majoritate amplă în Parlament, pe care să le traducem, să le transpunem în propuneri de politică concrete. În ceea ce privește CFM, e clar că aspectul principal va fi tocmai ce spuneați dumneavoastră, să încercăm să facem mai multe cu mai puțin. Și cred că colegii au sugerat, pe bună dreptate, o discuție generală orientată înspre resurse, înspre resursele adecvate pentru viitorul Uniunii Europene. Cred că conceptul dumneavoastră, acea revoluție de care vorbeați, este relevant. Vorbim de o schimbare radicală a felul în care înțelegem participarea diferitelor state la finanțarea politicii Uniunii. Se vorbește de o recompensă adecvată, așa anume să primesc pe măsura a ceea ce dau. E o idee închisă pe care domnul comisar Oettinger încearcă să o încurajeze Trebuie să ne concentrăm și pe resursele proprii. Întrebarea este de unde vom lua aceste resurse proprii? Taxa pe tranzacțiile financiare uh, reprezintă o sursă potențială, există îngrijorări considerabile în uh, Parlamentul European uh, când vine vorba de practicile de evaziune fiscală la care recurg multinaționalele. Putem recurge la alte metode, poate mai revoluționare, care să compenseze într-o anumită măsură resursele pe care le vom pierde în urma Brexitului. Acum, în ceea ce privește punerea în aplicare a politicilor pe care le-a amintit domnul Nisteroi, există această idee de a combina fondurile, de a lua anumite fonduri din politica de coeziune, este foarte important să nu stricăm ceva ce funcționează. Trebuie să procedăm cu prudență în ceea ce privește fondurile. Și vă rog, spuneți-ne, credeți că putem combina instrumente financiare care la ora actuală sunt folosite în cadrul diferitelor programe de pildă mecanismul Conectarea Europei cu instrumente financiare pentru investiții strategice. Există asemenea idei care plutesc în aer, însă trebuie să fie evaluate cu mare grijă, pentru că riscurile pe care le-a amintit domnul Van Nistelrooy arată că trebuie să luăm în calcul riscul unor uh, defazări uh, ale politicilor. În ultimul rând, aș dori să abordez o serie de statistici îngrijorătoare care arată că la sfârșitul celui de-al patrulea an de punere în aplicare a perioadei uh, actuale de programare, Plățile finale se ridică la 20%, în timp ce în anteriorul exercițiu financiar s-au ridicat la 40% din fondurile deja achitate. Ajungem în acest fel la problema estimărilor exante. Dezbaterea de la Consiliu privind măsura în care această practică ar trebui să continue. Ar trebui să fie o chestiune de maximă importanță. Dacă ar trebui să continue sau nu în următoarea perioadă de programare. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a interveni. Îmi cer scuze dacă poate m-am lungit un pic prea mult. Însă dumneavoastră și colegii dumneavoastră veți înțelege că vă urez toate cele bune pentru viitor. Děkuji za udělení slova. Já bych chtěl rovněž popřát bulharskému předsednictví samozřejmě vše dobré do eh, toho následu. Domnul Polčak, felicit înainte de toate președinția bulgară. Le vă urez toate cele bune pentru următoarele șase luni. Prioritățile dumneavoastră îmi plac foarte mult. Eu vin din uh, Republica Cehă. Întrebarea mea deja a fost adresată, însă um, mi-ar plăcea să o adresez. Următoarele trei subiecte mi se pare importante. În primul rând, uh, extinderea Uniunii Europene. Aici v-aș întreba Cum va sprijini uh, președinția bulgară extinderea Uniunii Europene? Ați vorbit de Balcanii Occidentali. Mi-a plăcut foarte mult ce spuneați, dar mă întreb cum veți motiva statele membre să-și schimbe părerea, pentru că sunt destul de reticente. Dumneavoastră promovați extinderea din motive pe care le-ați amintit, pace, stabilitate, bunăstare. În al doilea rând, ține și de ce spunea vicepreședintele, văd că nu mai e în sală, trebuie să putem face mai multe cu mai puțin bani. Salut această idee, e un fel de politică de economie, însă nu ar trebui să existe totuși și fonduri noi, pentru că vor fi și cheltuieli noi. Cum vom mai putea face economii în acest context? Vă mulțumesc! Domnul Rope, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Salut! Viceprim-ministrul bulgar, mă bucur că ați venit alături de noi. A fost adevărată bucurie să vă ascult și să aflu prioritățile dumneavoastră. E încurajator faptul că avem priorități comune. Iată de ce este absolut important să ne punem de acord cum trebuie să punem în aplicare aceste priorități. Firește, Brexitul este un subiect care integrează mai multe domenii, inclusiv bugetul. Iată de ce vreau să știu încotro vă îndreptați, ce părere veți adopta. Vom avea mai puține fonduri atunci pe viitor și va trebui să oferim mai puțin sprijin sau, în schimb, statele membre ar trebui să înceapă să se gândească să contribuie cu mai mulți bani, pentru că e în avantajul tuturor în, celor din, în cele din urmă. Și referitor la cea de-a treia prioritate, spuneați că ar trebui să ne gândim la resurse proprii suplimentare. Care sunt opțiunile pe care le luați în calcul? În ce privește politica de coeziune, vor exista întotdeauna discrepanțe între statele membre. Există de multe ori discrepanțe, poate de cinci ori mai mari, între state membre, însă și în cadrul fiecărui stat membru există discrepanțe între, de pildă, zonele urbane, capitala și zonele rurale. Aș dori să vă știu, să vă întreb dacă, după părerea dumneavoastră, noi uh, vom avea nevoie pe viitor de un mecanism uh, care obligă statele membre, ca și în interiorul propriei țări, să diminueze discrepanțele existente între regiunile cele mai bogate și cele mai sărace. Firește, la un moment dat vom ajunge să uniformizăm nivelul de trai între statele membre, dar atâta timp cât există discrepanțe și în interesul și în, între state, va exista nemulțumire, va exista migrație. Noi, în cadrul politicii de coeziune, am vorbit astăzi și despre Irlanda, de pildă. Și uh, mă întreb dacă oamenii au fost informați, dacă comunitățile, administrațiile au uh, participat la repartizarea fondurilor europene. Sunt aspecte care vizează cetățenii, organizațiile societăți civile, uh, administrațiile, toate acestea trebuie integrate în procesul de luare a acelor decizii care îi vizează. Regiunile trebuie să aibă posibilitatea să participe la luarea acelor decizii care le vizează. Așa vom uh, încuraja creșterea economică, crearea de locuri de muncă și mai există o problemă pe care încă n-am remediat-o. De multe ori profitul se înregistrează în câteva regiuni bogate, însă profitul ajunge după aceea într-o altă regiune unde uh, întreprinderea și are sediul social și regiunea respectivă unde se generează profitul nu primește nimic. Trebuie să luăm uh, frâiele în mână și să controlăm această problemă. Încă o dată vă mulțumesc că ați venit alături de noi pentru că de temelia pe care o puneți astăzi depinde structura viitoarei case europene. Mulțumesc. Domnul Novak, ultima întrebare. Da, mi-am pregătit intervenția în limba bulgară, însă l-am ascultat pe domnul viceprim-ministru și m-am gândit că e un fel de script așa ca într-un film uh, de la Hollywood și anume că bugetul european și politicile de coeziune n-ar trebui să lase pe nimeni în urmă. Suntem uh, obligați să venim în întâmpinarea tuturor, oriunde, peste tot, la orice moment. Mi cază ce българското Un coleg de-al nostru mi-a spus mie recent că Președinția bulgară s-ar putea să fie până la urmă urmei într-o situație extrem de dificilă și să nu fie neapărat un cadou această perioadă grea și că unele probleme sunt pur și simplu imposibil de rezolvat. Și mă gândesc că e o răspundere deosebită care revine astfel președinției bulgare. Dumneavoastră sunteți cel care veți purta povara și, sincer să fiu, văd că există un elefant în mijlocul acestei săli de ședință și anume CFM, cadrul financiar multianual care va fi discutat și care va veni cu propuneri de noi regulamente și o nouă implementare. Uniunea Europeană este tot atât de puternică ca și cel mai slab din membrii săi. Și de aceea, e clar, că susțin politica de coeziune. Din punctul meu de vedere, există două categorii de țări. Țări care în mod deschis susțin politica de coeziune și un alt grup de țări, țări care nu vor recunoaște acest sprijin în public, pentru că politica de coeziune este în beneficiul nu doar a țării beneficiare, ci în beneficiul mai multor factori. E vorba de investiții, deci nu e ca și cum am susține doar proiecte în România sau doar proiecte în Bulgaria. Și ideea de a avea proiecte majore mie mi se pare o idee cheie. Au mai fost și alte puncte de vedere, poate mai extreme, în care politica de coeziune cu plăți directe ar trebui să fie redusă și că rata națională de cofinanțare ar trebui să fie sporită. Eu, sincer, nu susțin absolut deloc o astfel de idee. Există anumite țări terțe care vor fi mai mult decât foarte încântate să investească în uh, proiecte de infrastructură uh, niște uh, întreprinderi străine care își apără propriile lor condiționalități, propriile lor interese Și mai mult decât atât, iată că avem și Brexitul. Regatul Unit care pe punctul de a părăsi Uniunea Europeană și dacă e să calculăm contribuția sa și uh, cota sa parte în investițiile europene, atunci sumele devin exorbitante. Ceva de genul 100 de miliarde. De aceea este foarte important să hotărâm felul în care vom acoperi acea gaură ce se va crea. Tocmai de aceea aștept cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră la toate aceste întrebări. Există un cuvânt în limba germană, Waffenbroder, Eu cred că cei care împărtășesc aceleași idei, exact, asta sunt, sunt uh, camarazi, sunt pe același front. Și cred că, da, asta suntem cu toții. Vă puteți bizui pe noi. Vă mulțumesc pentru atenție. Това беше последното изказване Doamna președinte, aceasta a fost ultima intervenție din, în rândul celor care s-au înscris pe listă și acum dați-mi voie să spun și eu câteva cuvinte ca și președinte a acestei comisii. În ultimii ani, Comisia Regii a făcut eforturi uh, foarte mari și a câștigat foarte multă experiență care ar putea foarte ar fi foarte utilă și pertinentă chiar acum, în momentul în care luăm niște decizii referitor la viitorul politicilor de coeziune. Noi uh, am avut mai multe rapoarte din proprie inițiativă referitor la rolul IMM-urilor, spre exemplu, în economia circulară, referitor la politicile de coeziune, rapoarte referitor la dezvoltare teritorială, la politici uh, de urbanism. Toate aceste rapoarte acoperă o gamă foarte mare, largă, de subiecte și e clar că e vorba de acele dosare legislative care vor anticipa trăsăturile viitoare ale politicii de coeziune, cum ar fi, spre exemplu, flexibilitatea bugetară. Au fost foarte multe discuții referitor la sprijinul de care e nevoie pentru statele membre care au fost afectate de catastrofe naturale, spre exemplu. Am discutat despre Cipru, am discutat despre Grecia, am discutat pachetul Omnibus. A fost pachetul care a dus la simplificarea actuală a procedurilor și care a îmbunătățit de altfel vizibilitatea politicilor de co- coeziune și care a permis participanților să folosească fondurile în mod foarte flexibil și care ne-a permis de asemenea să utilizăm parte din fondurile structurale în cazul presiunilor migratorii. E clar că e vorba de subiecte importante. Cel de-al șaptelea raport de coeziune va fi publicat cât de curând și comisia noastră, Comisia Regii, va avea posibilitatea să dezbată acest raport și să vină cu decizii importante – avem deja uh, ședințe organizate împreună cu Comitetul Regiunilor, cu alți colegi, cu multe asociații europene. Și dacă v-am enumerat toate aceste activități desfășurată de noi, pentru că sunt încrezătoare în faptul că membrii Comisiei noastre regii ar trebui să participe la inițiativele emblematice ale președinției bulgare în domeniul politicii de coeziune, pentru că putem veni cu o contribuție valoroasă și sunt de acord cu toți acei colegi care au susținut pe deplin prioritățile președinției bulgare în domeniul politicii de coeziune. Însă am să mă opresc aici și am să vă dau dumneavoastră cuvântul pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc, doamna președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Da, mi s-au adresat întrebări foarte pertinente. Și când spun asta, mă refer la faptul că trebuie să avem o discuție deschisă. Pentru că dacă e să tot reîncălzim aceleași discuții, asta va fi ceva contraproductiv. Am să încerc să vă răspund la toate aceste întrebări, cât mai în detaliu putință. Acum, dacă ar fi să intru chiar în detaliu, cred că o să trebuiască să stăm până la miezul nopții. Deci, mă voi strădui ca răspunsurile să fie detaliate. Au fost mai multe comentarii referitoare la rolul Parlamentului, la rolul Comisiei și felul în care ne dorim cooperarea între aceste instituții. Spun, dragi colegi, și spun, dragi colegi, tocmai pentru că am fost și eu timp de uh, trei luni de zile membru al acestui Parlament Aici nu e vorba de Parlamentul European, Parlamentele Naționale, ci e vorba de acele instituții de reprezentare și ele nu trebuie să fie doar reprezentative, ci trebuie să fie și un loc în care se încurajează apariția unor noi idei, uh, a unor soluții inovatoare de care avem neapărat nevoie. Eu aș fi încântat să obținem acest rezultat nu doar respectând întotdeauna regulile de protocol, ci provocând poate și niște discuții mai uh, uh, diferite. Din punctul meu de vedere, din experiența mea, în ceea ce privește bugetul, în ceea ce privește politicile de coeziune, am rămas cu impresia că încercăm să tot apărăm mereu politica de coeziune. Mi se, mi se pare că formulăm greșit lucrurile. Eu cred că trebuie să reorganizăm să reformatăm dezbaterile și conversațiile noastre. Nu trebuie să mai apărăm politica de coeziune Întrebarea este, vrea cineva să distrugă, distrugă politica de coeziune? Ideea este cum să facem să îmbunătățim această politică de coeziune. Și dați-mi voie să-mi exprim convingerea că dezbaterea referitoare la cadrul financiar multianual, la CFM, reprezintă un indicator al stării noastre de spirit, al încrederii noastre în Europa. Când vorbim despre politici de coeziune, unii au impresia că, în fond, e vorba doar de contabilitate și standarde contabile. Venituri, cheltuieli sau că ar fi vorba de acte caritabile. Niciuna, nici alta nu sunt adevărate. E vorba de o pro- procedură investițională care are o valoare adăugată extraordinară. E vorba de investiții, investiții în Uniunea Europeană ca atare. Și e foarte bine că avem oameni care împărtășesc aceste idei. N-ar trebui să avem o dis- forumuri de discuții închise, ci ar trebui să deschidem dezbaterea și să discutăm cu toată lumea. Și eu cred că asta e o prioritate de vârf la nivel politic. Dezbaterea trebuie să continue în toate formele posibile. Vor mai fi și alte întrebări referitor de întâlnirea la nivel înalt, pe politică de coeziune, conferința la nivel înalt. E clar că ne dorim o dezbatere la vârf, o dezbatere extraordinară, pentru că uh, e nevoie de aprofundare. Trebuie să examinăm nevoile și dorința noastră este să venim cu o analiză preliminară cât mai detaliată care să cuprindă toate punctele de vedere. A mai fost și o întrebare despre felul în care ne-am gândit la perioada de după 2020. Există anumite aspecte cheie pe care le-am tot observat, cel puțin din, ma din mandatul precedent și până în prezent. Noi programăm lucrurile și apoi apar probleme, apar situații de criză. Noi încercăm să, așa cum s-a întâmplat în 2013, încercăm să ne dezvoltăm la nivel economic. Nu ne-am fi dorit să fi avut această criză economică. Apoi, când s-a făcut programarea următoare, evident ne-am bazat pe restricții bugetare, pe prețuri de criză din fericire, implementarea se va face într-o perioadă de dezvoltare economică, de creștere economică. Așa că dacă e o lecție pe care trebuie să ne o uh, dea criza, este să evităm greșelile făcute în trecut. Uh, dar nu numai din crize putem învăța, putem, trebuie să ne, să, să ne uh, urmărim scopurile și să ne realizăm visele. Asta pentru a discuta și despre pilonul social. E adevărat că e o întrebare pertinentă. E vorba de șomaj, de creștere, de chestiuni demografice, care ne îngrijorează pe toți fondul social, fondul social, sfera socială sunt de asemenea foarte importante. E clar că noi monitorizăm semnalele și observăm cu atenție sfera socială. Eu cred că resursele care sunt puse deoparte nu sunt singurele resurse care vor fi afectate. Există și alte părți, alte fonduri care sunt dirijate înspre investiții, care pot avea un efect social uh, incontestabil. Apoi, un alt argument cheie. Avem nevoie de politici integrate. Nu putem să fărâmițăm problemele în funcție de fondurile de care dispunem. Deci probleme de coeziune din fondul de coeziune, alte tipuri de probleme din alte fonduri. Nu, problemele uneori se întrepătrund și trebuie să le rezolvăm în mod uh, global, să le, le putem rezolva din diferite unghiuri, cu diferite fonduri. De aceea avem nevoie de instrumente pe măsură, a la cart, în așa fel încât să putem aborda toate aceste dificultăți și să nu mai fie această delimitare de uh, tipuri de probleme în funcție de tipurile de fonduri. Știu că pe durata președinției bulgare nu o să avem niciun fel de drepturi suplimentare, ci vom avea doar răspunderi suplimentare și tot ceea ce ține de sfera socială trebuie să reprezinte din ce în ce mai mult o, o cotă, parte tot mai mare în fondul de, uh, și politicile de coeziune. Și aici e vorba și de principii care stau la baza politicii de coeziune. Și într-adevăr, eu cred că supraviețuirea politicii de coeziune ține și de tehnologie. Avem acest scop și anume că trebuie să facem lucrurile mai bine și e vorba de solidaritate, politici bazate pe solidaritate. Nu e vorba de acte caritabile și tocmai de aceea politica de coeziune trebuie să răspund acestor provocări. Noi suntem un nou stat membru și nu mai putem veni cu discursul același, anume suntem un nou stat membru și e de datoria voastră să ne ajutați. Nu, discursul acesta e depășit. Investițiile trebuie să fie făcute în modul cel mai înțelept cu putință care, și să fie în beneficiul nostru al tuturor să ne îmbogățească pe noi toți. Eu cred că ar trebui să ajutăm toate regiunile din Europa. Și să nu uităm că nu e vorba de o regiu- de ajutor pentru regiuni sărace sau uh, regiuni care au nevoie de o politică de coeziune accelerată. Nu. Noi avem nevoie de un uh, grad de inovație suplimentară, accent pe inovație, pe educație. Toate acestea sunt aspecte, aș spune, tipice uh, dacă ești țara cea mai bogată în Uniunea Europeană, și mă întreb, a fost și o întrebare referitor la agenda urbană. Da, într-adevăr, și apoi dezbaterile înainte de Brexit. Londra este unul din orașele cele mai bogate din lume, dar E clar că și acolo există oameni care sunt marginalizați și care au nevoie de ajutor. Și cum îi putem convinge pe cetățeni că politica de coeziune este bună și dacă aceasta se aplică doar în anumite țări? Eu cred că ar trebui să fie o politică paneuropeană. Cel puțin ar trebui să fie desfășurată pentru a demonstra funcția pedagogică, pentru a explica cum anume funcționează. Apoi, referitor la flexibilitate. Че ние планираме мерките в един цикъл и разходваме в рамките на друг цикъл, понякога противоположни. Ние... După cum am spus mai devreme, planificăm măsurile într-un ciclu și le aplicăm într-un alt ciclu. Trebuie să fim suficient de flexibili. Însă, flexibilitatea și are și ea limitele suficientă flexibilitate și cheltuirea de bani pentru o criză sau alta. Deci când facem asta, riscăm să uităm obiectivele principale ale politicii de coeziune. Nu trebuie să vă explic că politica de coeziune inițial a avut ca scop eliminarea dezechilibrele, dezechilibrelor. Și bineînțeles că trebuie să răspundem la noi crize, dar nu trebuie să ne lăsăm luați de val și să uităm că pentru rezolvarea unor probleme e nevoie uneori de decenii. Dacă tot vorbim despre revoluție, ce putem face în ceea ce privește simplificarea? Avem uh, propuneri concrete? Totul vine din experiență. Întâi, digitalizarea completă. Asta nu înseamnă că hârtia va dispărea în totalitate. Partea bună este că totul va fi mai rapid, acțiunile sau lipsa lor uh, vor fi um, salvate, deci să știe exact ce s-a întâmplat uh, și ce nu. Um, costuri standardizate vom avea și apoi din experiența noastră națională nu văd de ce nu ar trebui să avem obiective mai ridicate la nivel european, să avem documentație standardizată în uh, achizițiile publice, de exemplu. Asta ar uh, reduce erorile, ar uh, crește creativitatea și apoi, viitorul tinerilor. Vă așteptați poate la un clișeu sau să vorbezi despre aceleași probleme. Șomajul în rândul tinerilor este o problemă gravă, mai ales în anumite state membre. Dacă vorbim despre șomajul în rândul tinerilor, cauzele sunt variate. Fie că este piața, fie sunt uh, provocări sociale și comportamentale. Uh, cea mai bună cale de a îi ajuta pe tineri este de a implica în uh, proces. Pe mine niciodată nu trebuie ca un grup să vorbească despre un altul fără să îl includă. Deci implicându-i pe tineri, trebuie să aflăm care, ce viitor își doresc ei. Trebuie să continuăm să cheltuim bani în strategii macro și microregionale. Apoi când vorbeam despre Balcanii de Vest, ei fac parte și din regiunea Dunării, participă la strategia pentru Dunăre, Și mai sunt și alte regiuni acoperite de strategiile macroeconomice. Multe lucruri s-au schimbat acolo, mentalitățile, strategiile, s-au creat capacități. Reformele structurale. Și în special uh, schimbările din regulamentul 1303. Această idee a dus la diferite comentarii. Pot să vă spun că Obiectivul este să obținem un consens și să um, evit un... și o să credeți că o să încerc să evit un răspuns, dar nu voi face asta. Credeți că avem nevoie de același ritm al reformelor în întreaga Europa? Da. Cum vorbim despre coeziune și convergență, când avem așa mari diferențe între statele membre. Unele state membre sunt mai moderne, mai reformate, este nedrept. Întrebarea ea este ce înseamnă deficiențe sau ce trebuie să schimbăm. Și, bun, apoi intervine și sprijinul public pentru reformele necesare. Când vorbim despre reforme, trebuie să ne asigurăm că ele au fost proiectate cât se poate de bine. Cea mai mare provocare pentru mine este cea politică uh, în domeniul reformelor. Pentru că marile provocări sunt cunoscute soluțiile în sănătate, educație, administrație publică, chiar dacă sunt adaptate, când vorbim și despre guvernanța economică și așa mai departe, politicienii locali știu care sunt deci aceste soluții. Ce, ce ne trebuie este sprijin uh, politic și uh, curaj. Apoi, frauda și corupția în sistem. Sper că nu ați uh, considerat că solicitarea mea de simplificare a regulilor este vreo încercare de a se accepta frauda. Toleranță zero. Digitalizarea, pe de altă parte, permite un control total în timp real. Nu există o contradicție aici. Deci controlele inteligente, acestea sunt uh, ce ne trebuie. Încerc uh, să vă răspund la întrebări, uh, dar și să respect timpul. Noua strategie. Avem nevoie de mai multe lucruri. Întâi, o industrie cu o valoare adăugată crescută. Foarte importante investițiile în know-how, educație și așa mai departe. Când vorbim despre actorii globali, trebuie să ținem cont de restricțiile din industria europeană costul forței de muncă, resursele energetice. Dacă vorbim despre un plan de industrializare pe scară largă, trebuie să subliniem un al doilea lucru. Nu ar trebui să scădem costul uh, forței de muncă. El poate să rămână ridicat. Cred că aici este loc de mai bine. Dacă vorbim despre venituri la buget, sunt un subiect enorm. După Brexit avem mai multe opțiuni. Fie un buget scăzut uh, din cauza pierderii contribuției Regatului Unit, fie contribuții mai mari din partea um, altor state sau o combinație de două. Știți că uh, toate aceste contradicții au și o legătură cu resursele proprii. Când vorbim despre buget, arătăm câtă încredere avem în uh, Europa în general. Până acum am, ne-am uh, concentrat asupra efectelor financiare ale Brexitului, însă uh, din punctul meu de vedere, este mai important să vorbim despre relațiile uh, între Regatul Unit și Uniunea Europeană în ceea ce privește accesul la piața unică. Este un subiect mult mai important decât mărimea contribuției Regatului Unit, pierderea acesteia și modul în care o vom compensa. Aș fi vrut să intru în mai multe detalii, însă trebuie totuși să-mi respect uh, timpul de intervenție. Veți avea cu siguranță mai multe oportunități, uh, vom avea mai multe oportunități să ne întâlnim. Mulțumesc, da, ne vom uh, revedea la Sofia în timpul uh, evenimentelor organizate de președinția bulgară și în numele Comisiei Regii accept invitația pentru toate aceste evenimente. Vă mulțumim foarte mult pentru participare, vă mulțumim pentru dezbatere și uh, cu siguranță vom uh, continua. Mult succes în președinție! We continue now with the next item of our agenda. And, um... Continuăm cu următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Mai exact, raportul inițiat de către grupul verzilor, politica de coeziune și economia circulară. Economia circulară este un concept de un concept politic ce intră în contrast cu economia tradițională lineară în locul unui model de producție în care se exploatează, se produce și se aruncă, se trece la un model ciclic ce respectă mediul și duce la o mai bună gestiune a resurselor naturale. Politica de coeziune este un instrument cheie pentru a face ca această economie circulară să devină o realitate în Uniunea Europeană. Astăzi, avem oportunitatea unui schimb de opinii cu uh, raportorul nostru, domnul Davor Scârleț. Am să-i dau cuvântul, însă am să-i rog pe colegi, pe colegii care părăsesc sala, să facă acest lucru în liniște. Okay, it is better now. Mr. Scârleț, you have the floor. Vă rog, domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi continua în limba mea maternă croată. Va fi o intervenție succintă. Odbora, drage kolegice și colege. Hvala vam na pružnoj prilici. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru această oportunitate de a vă împărtăși ideile ce vor sta la baza raportului meu. Economia circulară este una dintre politicile economice europene cele mai importante prezentate în timpul acestui mandat. Fondurile structurale europene sunt uh, esențiale pentru atingerea obiect unor obiective ambițioase și cred că acest raport vine în momentul potrivit pentru a ajuta Comisia Regii uh, să efecteze o analiză a succeselor politicii de coeziune în promovarea tranziției la un nou model economic al economiei circulare. Mai ales însă considerăm că trebuie să oferăm sugestii pentru următoarea perioadă financiară. Economia circulară și politica de coeziune merg pe aceeași logică. Sunt uh, puse în aplicare la nivel regional și local. Economia circulară este răspunsul um, și reacția la modelul economic linear al societății noastre. Suntem uh, conștienți de lipsa de resurse uh, naturale, dar și de modul în care ele sunt risipite. Însă, uh, putem găsi soluții atât în tradiții cât și în inovații. Conform cercetărilor, costul anual al practicilor industriale lineare costă Uniunea Europeană 7,2 trilioane de euro în fiecare an. Deci, de 20 de ori mai mult decât politica de coeziune uh, pentru uh, întreaga perioadă până în 2020. Tocmai de aceea, prin politica de coeziune, trebuie să redirecționăm economia către o economie circulară. Este important, de asemenea, să prioritizăm uh, proiectele care folosesc uh, resursele existente, astfel încât să economisim cât mai mult uh, din resursele uh, naturale consolidarea resurselor și eliminarea influențelor externe trebuie să fie baza pentru modul în care ne proiectăm economia. Noi proiecte apar în întreaga Uniune Europene care promovează uh, economia digitală, economia bazată pe partajare, repararea produselor și toate acestea schimbă imaginea orașelor și satelor noastre și ne arată că schimbarea nu numai că este posibilă, dar este și reală politica de coeziune nu ține numai de infrastructură. Este vorba și de aspecte sociale și de menținerea coeziunii sociale și a solidarității. În raport trebuie să ținem cont și de posibilitatea ca economia circulară să devină un uh, obiectiv tematic separat în cadrul politicii de coeziune, astfel încât ea să uh, reflecte mai bine obiectivele noastre important uh, este să fie sprijinite IMM-urile care cunosc piața locală, problemele locale și prin cooperarea cu comunitatea pot aduce schimbări pozitive și să creeze conștientizare față de uh, practicile existente uh, pozitive. Dorim să creăm locuri de muncă locale, durabile, care să creeze produse ce țin mult timp, pot fi reparate și apoi reciclate mult potențial rămâne neutilizat. Uh, de asemenea, materiale biodegradabile au foarte mult, materialele biodegradabile au un mare potențial neutilizat. Autoritățile locale și regionale pot folosi aceste, pot promova aceste tendințe prin achizițiile publice. Achizițiile publice fac parte, constituie 40% din cheltuielile din Uniunea Europeană. Uh, și prin intermediul acestuia se pot promova schimbări care să ducă la modificări pe piață. De asemenea, achizițiile publice ecologice țin și ele de economie circulară. Și uh, cred că aici putem sprijini mai bine autoritățile locale și regionale. Deșeurile maritime, uh, marine și uh, risipa alimentară pot fi rezolvate cel mai bine la nivel de macroregiune. Uh, se poate coopera transfrontalier aici. De asemenea, în acest raport ne vom concentra asupra uh, industriei deșeurilor. Este în continuare o mare provocare pentru regiunea noastră și pentru autoritățile locale. Printr-o guvernanță la mai multe niveluri și mai multă informație, Comisia poate spune sprijini și informa mai bine autoritățile locale și regionale uh, pentru a îmbunătăți gestiunea deșeurilor. Numai 6% din investiții se concentrează asupra deșeurilor și asta din fondurile structurale. Dacă ne uităm la cifre, în diferitele state membre, vedem că este nevoie să fim mai ambițioși. Trebuie să ne concentrăm mai mult asupra unor uh, metode alternative și nu numai pe depozite de deșeuri și incineratoare. Trebuie să existe mai multe oportunități de um, colectare selectivă. Trebuie astfel să sprijinim uh, economia locală și să creăm noi locuri de muncă. Salut! interes a comisiilor Envi și ITRE, care prin avizele lor, prin opini, avizele lor vom, vor îmbogăți conținutul raportului nostru. Aștept cu nerăbdare cooperarea cu colegii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Voi da cuvântul acum raportorilor din umbră. Începem cu domnul Bogovici. Colegul Daurio za ishodišća in želim obilo... Vă mulțumesc! Îi mulțumesc colegului pentru această prezentare. Sper că vom putea colabora. Este un domeniu foarte important. Știm că presiunea aplicată resurselor naturale crește tot mai mult din motive foarte simple. Există tot mai mulți oameni pe pământ, consumăm tot mai multe resurse, apă, alimente, energie. Niciodată nu a fost atâta nevoie să folosim energia în mod mai eficient. Trebuie să facem uh, măsuri, să luăm măsuri în acest sens. Vorbim de economia circulară și nu ne-am aflat aici dacă deja agricultura nu ar fi folosit de secole bune înainte economia circulară. Este așadar un proces firesc în natură, în agricultură. Bineînțeles, în ceea ce privește gestionarea pădurilor și în agricultură mai există încă mult potențial de exploatat. Asta înseamnă că putem folosi mult mai bine resursele naturale decât combustibilii fosili. Avem multe posibilități așadar la dispoziție. Putem uh, aplica bune practici agricole, practici agricole fundamentale, bioeconomia oferă de asemenea o posibilitate. fondul Orizont 2020 și inițiativa comună pentru aceste inițiative economice dispun de aproape 900 de milioane de euro în, completate de 3 miliarde din sectorul privat. Avem așadar uh, sume substanțiale care ne-ar permite, cu ajutorul inovării, să creăm noi locuri de muncă în Europa, să producem noi materiale în Europa. În plus, lucru foarte important, putem crea noi locuri de muncă în zonele rurale. Știm că dezvoltarea rurală este foarte importantă pentru aceste persoane. Prin Orizont 2020 avem așadar un prim pilon, avem însă norme diferite în uh, ceea ce privește sectorul IMM-urilor. Sunt posibilități de care trebuie să profităm. În continuare, un subiect important îl reprezintă cum putem îmbunătăți combaterea risipei alimentare risipim o trăime din alimente. Trebuie să găsim un nou concept alimentar pentru a reduce presiunea asupra resurselor alimentare. Trebuie să gestionăm mai bine deșeurile. Tratarea acestora joacă un rol esențial. Ține și de fondurile de coeziune, am făcut foarte multe în acest sens în trecut, prin fondurile de coeziune putem face foarte multe, mai ales pentru infrastructură mai bună, pentru tratarea deșeurilor. Avem apoi alte fonduri, fonduri care ne permit să ajutăm regiunile, IMM-urile. Putem uh, valorifica aici alte șanse pentru că avem alte materiale, alte surse de producție. În continuare, energia în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, dar nu numai. În sectorul bioeconomiei putem profita de, de pildă în ceea ce privește biomasa și bioetanolul. Sunt uh, produse derivate din uh, această ramură economică. În plus, trebuie să ne schimbăm mentalitatea, mai ales în ceea ce privește um, învățământul tinerii în ziua de astăzi gândesc altfel. La școală, de pildă, ar trebui să ne putem schimba mentalitatea. Dar și comunitățile locale și regionale joacă un rol important. Totul, practic, are loc, se desfășoară la nivelul comunităților locale. Este de ce este atât de important ca fondurile locale și fondurile de coeziune să contribuie în plus, pe viitor voi înainta alte amendamente. Doamna Molcova, raportor din umbră, mulțumesc foarte mult. Dacă ne uităm la ce spun statisticile privind economia circulară, înțelegem foarte clar că nu stau bine lucrurile nici pentru noi, nici pentru viitorul fermierilor sau pentru sănătatea oamenilor trebuie să implementăm politica de coeziune în economia circulară. Cred că suntem cu toții de acord. Săptămâna trecută Comisia a prezentat o serie de măsuri pentru economia circulară. Acestea au fost deja prezentate în luna mai 2015 în cadrul planului de intervenție pentru economia circulară. Și acum e momentul ca toate statele să se pună de acord și să pună în aplicare acest plan. Grupul nostru, al socialiștilor și democraților, a redactat un document de poziție referitor la acest plan de intervenție din 2015, lucru care îmi simplifică, sincer, uh, munca, pentru că aici mă pot referi direct la poziția grupului SD. Nu am primit încă avizul înscris din uh, partea raportorului, am ascultat însă prezentarea orală, așa că pot să vă spun că deja S și D consideră că este foarte important să se folosească resursele financiare din orizont 2020, mai ales pentru inovare ecologică, pentru sprijinirea cercetării și dezvoltării, pentru mai multă reciclare și pentru sprijinirea producătorilor pentru ca toți să poată îndeplini criteriile de reciclare, astfel încât atât la nivel regional autoritățile locale pot să fie implicate pentru mai multă reciclare. Este important să încurajăm și ocuparea forței de muncă în uh, economia circulară. Dacă vorbesc de economie circulară, nu mă refer la, doar la plastic, la sticlă sau la gunoiul menajer, ci mă refer la reciclarea materialului de construcții, textile și uh, mobilă, de pildă. Nu trebuie să uităm nici de consumatori. Tocmai consumatorii joacă un rol decisiv în economia circulară Trebuie să purtăm campanii de conștientizare în școli, campanii de informație. Putem prin uh, ONG-uri, de pildă, să punem în mișcare mai multe inițiative și să exercităm presiune pe statele membre, astfel încât economia circulară să devină obligatorie în statele membre. Există exemple bune în statele membre deja, există state membre care gestionează, care reciclează deșeurile, dar sunt doar 250 de kilograme pe persoană. Ne întrebăm de ce în anumite state membre uh, se poate recicla chiar de trei ori mai mult. Și în cele din urmă nu trebuie să uităm, uh, să uităm pe aceia care lucrează în economia circulară, pentru că tocmai în sectoarele conexe angajații sunt expuși unor riscuri sporite de, în ceea ce privește sănătatea și siguranța lor. Iată de ce trebuie să vegem să se respecte mai multă siguranță la locul de muncă. Acum, domnul Van Miltenburg, în numele ALDE. Da, mulțumesc. În numele raportorului nostru din umbră, domnul Austrevicius, pot să vă spun că ALDE a sprijinit întotdeauna tranziția înspre economia circulară. Aceasta joacă un rol fundamental pentru creștere economică de durată, pentru competitivitate și pentru dezvoltare locală și regională. Uniunea Europeană ar trebui să înceteze să devină o societate a risipei ci, și să înceapă să se comportă într-un mod um, mult mai um, judicios. Pentru ca în acest fel să putem deschide calea pentru creștere economică și noi locuri de muncă în Uniunea Europeană. Va fi nevoie firește de curaj și de măsuri, dar trebuie să dăm dovadă de ambiție pentru a identifica acele posibilități pe care ni le oferă politica de coeziune și economia circulară. Raportorul nostru din umbră așteaptă cu mare interes acest raport și speră că va coopera bine cu raportorul. Încă o dată scoată în evidență că există șanse enorme, mai ales în ceea ce privește bioeconomia. Există această întreprindere comună de care am discutat deja la Comisia Regii, bazată pe uh, acest aspect bio al economiei circulare. Mulțumesc foarte mult, domnule Van Miltenburg, doamnă Tomacici. Ați reușit să ajungeți aproape la timp. Iată de ce vă dau cuvântul în calitate de raportor din umbră pentru economia circulară. I'm very sorry first because I had to go to. Uh... Îmi cer scuze că nu am venit mai repede, a trebuit să fiu prezentă la Comisia PEș mai devreme. Am să intervin însă în croată. Mulțumesc. Felul în care folosim la ora actuală resursele nu este deloc sustenabil. Folosim mult mai multe materii prime decât poate produce planeta noastră pe termen lung. Până în 2050, consumul uh, se va ridica la 5 până la 6 miliarde. Noi ducem un trai tot mai bun, însă acest confort și acest nivel de trai vine cu un anumit preț. Haideți să dăm un exemplu. Acest plastic care adesea nu e reciclat, aruncând materialele plastice, punem în pericol sănătatea mărilor am văzut scene îngrozitoare în Dalmația de Sud, sute de uh, tone de gunoi de plastic plutitor, cantitățile sporesc și e un pericol tot mai amenințător. Devine și mai evident atunci când uh, zonele urbane sunt cele care se sufocă sub uh, gunoi e rezultatul degradării lente a plasticului în, în microparticule. Economia circulară ar putea reduce acest risc, consecința economiei lineare, care se rezumă pur și simplu la a produce, folosi și a arunca. Trebuie să ne schimbăm modelul de producție și de folosire pentru a putea recicla mai bine deșeurile. Tranziția înspre economia circulară trebuie de asemenea să prevadă domândirea de noi cunoștințe, să urmărim, să fim în pas cu evoluțiile. Sper că factorii de decizie sunt la curent cu ultimele evoluții pentru a putea adopta politici inovatoare. Aș dori să salut cel de-al doilea raport al Agenției uh, Europene de Mediu, în raportul lor la economia circulară, vorbesc de motoare și despre noi uh, trenuri care sunt la ora actuală în curs de producție pentru a respecta deci noi lanțuri de producție în uh, ceea ce privește integrarea principiilor economiei circulare în toate ramurile economice. Tranziția înspre economia circulară nu se poate produce fără sprijinul unor structuri economice puternice care să ofere îndrumare pe viitor pentru economia circulară. Economia și societatea trebuie să urmărească îndeaproape evoluțiile tehnologice și trebuie să încurajăm uh, evoluția în uh, acest sector. Normele din economia circulară sunt uh, pun probleme statelor membre pentru că presupun multe schimbări schimbări care se vor traduce și în schimbări de politică. Trebuie stabilite noi standarde și noi obiective. Realizarea acestora trebuie urmărită de aproape. Există, firește, o cotă de randament care se va introduce și care va uh, reprezenta de asemenea un stimulent. Domnul Papadimulis, îmi cer scuze, doamna Michel va lua cuvântul. Vă mulțumesc. Colegul Papadimulus era într-o altă comisie, trebuie să voteze. Iată de ce am uh, venit eu să iau locul cu mare plăcere. Într-adevăr, politica de coeziune reprezintă uh, cheia pentru a concretiza economia circulară. Aici uh, vorbim de inovare, competitivitate pentru IMM-uri, utilizarea eficientă a resurselor și economia uh, îmi cer scuze, investiții uh, cu o proporție scăzută de dioxid de carbon. Cu toții suntem de acord asupra acestor principii și grupul meu ar scoate în evidență că aici, în ceea ce privește stabilirea obiectivelor, e vorba de o interdependență. În primul rând, discutăm adesea și e clar, e uh, indiscutabil, este important să combatem înrăutățirea tot mai rapidă a mediului. Trebuie de asemenea să punem accentul și pe faptul că uh, trebuie să eliminăm inegalitățile sociale. De altfel, un obiectiv cunoscut al politicii de coeziune. Uh, Inovarea va permite să se creeze noi locuri de muncă, să încurajeze antreprenoriatul în rândul tinerilor și să aducă IMM-uri în regiuni care prezintă un avantaj uh, geografic, mai ales în ceea ce, provește, în ceea ce uh, privește folosirea surselor uh, regenerabile de energie. Iată de ce economia circulară oferă o posibilitate uh, fundamentală pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă a acordului de climă de la Paris, pentru că strategiile pentru economia circulară pot contribui la atenuarea consecințelor negative asupra uh, schimbărilor climatice. Știm că 67% din uh, emisiile de dioxid de carbon sunt asociate gestiunii materialelor Deja raportorul și antevorbitorii mei au scos în evidență acest lucru. Iată de ce este important ca uh, statele membre să poată juca un rol fruntaș în economia circulară cu un capitol dedicat în politica de coeziune care să fie de asemenea dotat cu finanțare și sprijin suficient. Într-adevăr, și mă bucur că raportorul a atras atenția, e foarte important ca nivelul local să joace un rol uh, important pentru că poate aduce un aport semnificativ. În plus, investițiile private în uh, reciclare, gestionarea deșeurilor, îmbunătățirea uh, bioeconomiei, cât și crearea unor noi locuri de muncă verzi ar uh, putea consolida aceste inițiative. Toate fac parte uh, din uh, cele prezentate deja de raportor astăzi. Credem, de asemenea, că este important să atragem atenția Comisiei că nu e doar comisia noastră sau doar competența noastră, um, doar politica regională ar trebui să se ocupe de acest subiect, ci sunt vizate și alte, subiect, alte domenii importante, precum politica industrială sau alte ramuri uh, care au fost integrate în uh, domeniul public. În cele din urmă, doresc să vă spun că ă, sprijinirea economiei circulare se regăsește foarte bine în strategia prezentată de comisie privind ă, plasticul pe care am aflat-o de curând. Dorim să scoatem în evidență că fiecare obiectiv ă, legat de cele pe care le discutăm, mai ales dacă e să progresăm cu strategia pentru reciclare, noi întotdeauna uh, vom pune accentul uh, în primul rând pe evitarea generării deșeurilor și cred că aici comisia mai are încă multe de recuperat. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Damato, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc colegului pentru raport. Știu că vom lucra foarte bine împreună. În ceea ce privește economia circulară, așadar, o nouă modalitate economică. Știm că în 2015 Comisia Europeană a adoptat pachetul de măsuri referitor la economia circulară pentru a ajuta întreprinderile și consumatorii europeni să realizeze această tranziție, să treacă la o economie mai circulară în care resursele să fie folosite într-un mod mai judicios, încurajând reciclarea și reutilizarea pentru a fi atât în avantajul mediului înconjurător, cât și pentru, în, pentru a fi în avantajul economiei în sine. S-au alocat 5 miliarde pentru acest obiectiv finanțare, care joacă un rol cheie în acest cadru financiar. Iată de ce cred că este absolut esențial să evaluăm cum se folosesc aceste fonduri în intermediul diferitelor programe operaționale din statele membre chiar uh, și pentru a ne pregăti pentru etapa după 2020. Trebuie să evaluăm de asemenea sinergia fondurilor de coeziune cu Orizont 650 de milioane de euro care au fost uh, repartizate în diferite proiecte. Să vedem uh, de asemenea sinergia cu alte fonduri din statele membre pentru a vedea ce generează economia circulară la nivel național. În 2017, în comunicarea sa, Comisia a prezentat uh, o serie de propuneri legislative uh, derivate din planul de intervenție. De pildă, o propunere legislativă referitoare la deșeuri, uh, comercializarea de bunuri pe internet și pactul pentru inovare. Tocmai pentru că vorbim aici de intervenții, aș dori să mă concentrez pe rezultatul final al negocierilor pentru uh, deșeuri. Credem că e nevoie să schimbăm uh, direcția pentru a ajunge la rezultate. Uh, iar această schimbare de direcție trebuie să vină din partea statelor membre. Tocmai în urmă cu câteva luni, în decembrie 2017, după negocieri îndelungate, Parlamentul și Consiliul au ajuns la un acord privind așa zisul pachet pentru deșeuri. Însă, în ceea ce privește obiectivele, compromisul a fost unul în jos. Statele membre s-au opus unei schimbări uh, în ceea ce privește gestionarea deșeurilor uh, municipale și s-au opus unei tranziții rapide înspre economia circulară. Noua legislație privește doar deșeurile din orașe. Cu alte cuvinte, cam 10% din deșeurile pe care le generează economiile noastre industriale. Compromisul e un pas timid înainte și noi, mișcarea 5 stele, ne așteptam la o inițiativă mult mai curajoasă, mult mai curajoasă. Există câteva exemple care um, au mers pe drumul cel bun, însă rezultatul negativ vizează tocmai um, gropile de uh, deșeuri care se, pentru care se stabilise un obiectiv de 5% și statele membre ar fi avut uh, timp până în 2035. S-au anulat obiectivele pentru reutilizare pe care le-a propus Parlamentul European și care ar fi avut un uh, impact pozitiv în ceea ce privește gestionarea deșeurilor și crearea de noi locuri de muncă. La fel s-a întâmplat și cu deșeurile alimentare. Conform Comisiei Europene, în fiecare an se irosesc în fiecare stat membru 87, 88 de tone de alimente. 173 de, de kilograme de alimente pe uh, cap de locuitor, estimate la 130 de miliarde. Dacă s-ar investi, deci pentru fiecare euro investit în uh, eliminarea deșeurilor alimentare, s-ar economisi 14 euro. Uh, s-a fixat un obiectiv de eliminare a deșeurilor eh, alimentare de 30% eh, până în 2025 și 50% până în 2050. Dar sunt obiective care nu au un caracter obligatoriu. Iată de ce statele membre vor trebui doar să trimită un raport cel Comisiei Europene. Iată un exemplu care arată cum voința politică eh, la fiecare nivel trebuie să fie dată dovadă de mult mai multă ambiție, să implice atât autoritățile locale cât și regiunile. Trebuie să milităm pentru obiective mult mai ambițioase, pentru a crea noi locuri de muncă, să economisim, uh, să evităm, practic, uh, emisiile de dioxid de carbon și să creăm un impact economic durabil. Dar trebuie să facem acest lucru pentru da, generațiile viitoare. Cum putem altfel explica și justifica acest compromis în jos? În ceea ce privește comisia noastră, am putea să pornim de la, această, de la acest raport pentru a veni cu propuneri pentru după 2020 să alocăm mai multe resurse pentru un obiectiv specific, să alocăm resurse suplimentare uh, pentru uh, gestiunea deșeurilor. Iată câteva din propunerile pe care oricum le voi uh, prezenta și la întâlnire cu raportorii din umbră. Mulțumesc! Thank you. Uh, I have Mulțumesc! Mai am încă doi oratori care s-au înscris. Domnul Rope, vă rog, luați cuvântul. Gerbiamă colegos, gerbiami kolegos, iš tikrųjų labai džiugu, kad praktiškai esam vien. Mulțumesc, dragi colegi, mă bucur uh, faptul că avem păreri uh, similare pe acest subiect. A venit momentul să încercăm să obținem mai mult și sper că munca depusă până acum va fi fructoasă. Dacă, cum am uh, adoptat deja angajamente obligatorii de a renunța la carburanții fosili, ar trebui să adoptăm și uh, obiective pentru economia circulară. M-am bucurat foarte mult când am citit o știre în uh, ziar că uh, calea ferată lituaniană a trecut la electricitate ecologică. Deci, iată, trenurile sunt 100% ecologice în Lituania. De ce să nu avem ambiții similare pentru întreaga Europa, pentru toate uh, societățile de cale ferată din Uniunea Europeană? De ce să nu uh, ne asumăm angajamentul de a uh, furniza electricitate ecologică pentru iluminatul stradal? Trebuie investit mai mult în astfel de domenii de asemenea, um, trebuie să prevedem uh, și, posibilit- și uh, posibilitatea de a cumpăra energia verde uh, astfel încât să există o siguranță pentru cei care se gândesc să producă energie o astfel de tip de energie. Cred că ar trebui să avem termene clare în raport. Domnule Van Nistelrooy, aveți cuvântul. Eh, er Mulțumesc, doamna președinte. Sunt uh, foarte încântat să constat că există un sprijin larg față de această abordare. A mai fost un raport pe care l-am votat, dacă nu mă în martie, referitor la politicile regionale și COP21 și acordul uh, de la Paris. Și în cadrul acelui raport am mai dezbătut acest subiect și a fost o întreagă dezbatere despre felul în care putem transpune acest lucru în orașele și municipalitățile europene. Era un raport de la colegii noștri, de la socialiști și democrați și vreau să vă atrag atenția asupra unui aspect care, de care sunt destul de mântru. Sume importante din fondurile structurale, din fondurile de coeziune, care au fost puse deoparte pentru a procesa deșeurile în țările de convergență, în țările de coeziune, care pot utiliza până la 90% din acele fonduri, care au fost utilizate, cheltuite pe astfel de inițiative. E ceva fantastic, ne descurcăm bine. Am fost în Bratislava în 2016, care era capitala cea mai ecologică din Europa. De ce posibil. Dar, evident, trebuie să uh, convingem cetățenii. E posibil și mă bucur că există un astfel de optimism oglindit în text. Și un ultim comentariu. Da, văd că discutăm aici despre noile plastice, aspecte evocate recent și de comisie și e clar că cetățenii ar trebui să știe că aceste noi produse există și că pot, sunt puse la vânzare. Eu cred că o lipsă de informare. Vedem copii care se joacă cu, pe plajă, nu știu, în vacanță, cu, cu, cu jucării de plastic, ar putea să utilizeze ceva uh, Uh, biodegradabil care să nu polueze oceanele. E clar că noi suntem cei care hotărâm că aceste uh, plastic, substanțe plastice care nu sunt biodegradabile să poată fi în continuare produse. Cred că trebuie să ne schimbăm atitudinea. Mulțumesc, era ultima intervenție din partea Comisiei Rege și acum am să dau cuvântul Comisiei Europene, doamna Miladinova. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. E adevărat că e foarte încântător să auzim toate aceste puncte de vedere referitor la economia circulară. E clar că e ceva important pentru o tranziție de succes, durabilă, și susținem pachetul pentru că politicile de coeziune deja contribuie foarte mult la economia circulară. Evident, când pachetul a fost propus, regulamentele mele noastre erau deja depășite. Aveam deja totuși eficiență de utilizarea resurselor, gestionarea deșeurilor, pentru întreprinderi, toate aceste elemente există deja. Și am susținut, spre exemplu, acțiuni de, uh, pe, în favoarea gestionării deșeurilor de mm, peste o decadă. E clar că există potențial și de mai bine. Aș dori să subliniez două aspecte. Mai întâi, investițiile pentru gestionarea deșeurilor. S-a vorbit că e vorba, s-a spus că e vorba de peste 5 miliarde. E ceva pozitiv. E comparabil cu perioada precedentă, însă ceea ce remarcăm acum este că există o schimbare și anume se pune mai mult accentul pe reutilizare, reciclare, preîntâmpinarea deșeurilor, prevenirea existenței acestora. Spre exemplu, o colectare selectivă, uh, și observăm că există o dorință spărită de a ajuta pe oameni uh, la fața locului să gestioneze deșeurile. În continuare mai e nevoie și de infrastructură și e clar că în regiunile mai puțin dezvoltate e nevoie de astfel de centre de triere a deșeurilor. Acum, s-a vorbit și despre gropile de gunoi. ceea ce exista deja și în exercițiul precedent, condiționalitatea ex ante, legătura cu planurile de gestiune ale, uh, de management ale deșeurilor. De multe ori, statele membre au nevoie de acele planuri de gestiune a deșeurilor, dar această legătură a fost utilă pentru că am țintit investițiile și am inclus parametrul de deșeuri, de reciclare și Cred că situația gropilor de gunoi s-a îmbunătățit foarte mult. Acum investițiile sunt aliniate și cu achiul european. De asemenea, un alt aspect foarte important care se bucură de mare sprijin, mai ales la nivel transfrontalier, în cooperare macroregională, e clar că acest concept al economiei circulare stă deja la baza multor activități pe care le desfășurăm în diferite domenii. Însă ceea ce am dorit să subliniez este sprijinul pe care îl oferim de asemenea și pentru inovare. Specializarea inteligentă a fost evocată de multe ori. Știți foarte bine că specializarea inteligentă a fost un proces pentru care s-au alocat 41 de miliarde și știm că economia circulară a fost preluată de către uh, regiuni pentru că se dorește o eficiență. Deci, acum nu avem o defalcare exactă a sumelor pentru a ști exact în ce măsură acest lucru contribuie la economia circulară, însă e o contribuție importantă. Deci, subiectul acesta al specializării uh, inteligente. Și numai că e vorba de, resurs, de eficiența resurselor, s-a menționat de asemenea și bioeconomia. E ceva care este inclus în contextul de specializare inteligentă și e o adevărată șansă pentru Europa. Știți că acum China nu mai dorește să importe deșeurile noastre de plastic, așa că e o șansă să înlocuim pla- substanțele plastice cu alte produse care să fie biodegradabile. Tocmai aici intervin aspectele de specializare inteligentă, inovare și tocmai de aceea oferim sprijin. În concluzie, spuneam deci că există o contribuție deja importantă. Acum, evident, trebuie să vedem felul în care acest lucru se va transpune într-o adevărată perioadă de tranziție a economiilor noastre și felul în care acest lucru va continua de-a lungul întregii perioade. Și acum, dar și pe viitor. Dar, într-adevăr, economia circulară este foarte importantă pentru politicile noastre și este foarte importantă și pentru regiunile noastre. Tocmai de aceea, în consecință, importantă pentru politicile noastre. Mulțumesc și acum, domnul Scârleț, aveți cuvântul. Eh, eh. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Le mulțumesc pentru contribuțiile lor la dezbaterea de astăzi. Aș dori, poate, deocamdată să subliniez un aspect, și anume că e destul de clar faptul că trebuie să definim o linie clară între politicile de coeziune, pe de o parte, și economia circulară, pe de altă parte și să nu uităm nici politicile de demografie, pentru că multe state membre care beneficiază de politici de coeziune au și o problemă și a demografică. Tinerii părăsesc uh, satele, orașele, merg în alte țări. De ce? Pentru că nu-și găsesc locuri de muncă bune, loco. Și mă gândesc că aici economia circulară ar putea să vină uh, cu o mână de ajutor. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru că, într-adevăr, e important să includem și uh, specializarea inteligentă pentru că este unul dintre instrumentele de care dispunem de asemenea și astfel vom consolida inovația la nivel ecologic, de mediu, vom promova noi materiale și substanțe care vor fi mai ușor de reciclat și vom dezvolta produse mai bune care vor fi mai durabile și reparabile. Și în final aș dori să subliniez cât de importante sunt achizițiile publice. Tocmai de aceea, economia circulară trebuie să poată beneficia și de aceste proceduri de achiziții publice, pentru că asta va afecta uh, situația la nivel local, va fi un adevărat motor de dezvoltare la nivel local și mă gândesc că sectorul privat poate să fie unul lider în acest sens. S-au adoptat recent standarde referitoare la întreprinderile care sunt durabile, care sunt ecologice. Există diferite norme și standarde de mediu. Și iată că acum avem și standarde care pot fi utilizate și de sectorul privat. Și astfel sectorul public și privat pot să-și unească forțele în sistemul EMAS și pot promova astfel uh, economia circulară. Vă mulțumesc tuturor încă o dată pentru contribuții și aștept cu nerăbdare colaborarea cu raportorii din umbră. De cât am înțeles, vreți să prezentați proiectul de raport în martie, corect, da? Bun, atunci vom fi în măsură să, probăm, să votăm probabil în mai. Mult succes și um, mult succes de asemenea și la întâlnirea cu raportorii din umbră. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de un aviz referitor la descărcarea de gestiune pentru anul 2016, bugetul general al Uniunii Europene, Comisia. Comisia de Control Bugetar, în momentul de față, își pregătește raportul pentru a acorda descărcarea de, de gestiune Comisiei pentru implementarea pentru, anul, pentru bugetul din 2016. Comisia Regii redactează un aviz, iar eu sunt raportor. Astăzi vă voi prezenta proiectul meu de aviz care pune accentul pe scăderea nivelului de cheltuieli arată idei eroare în, în, în ceea ce privește cheltuielele. E vorba de implementarea bugetară în actuala perioadă. Pentru a corespunde cu calendarul fixat în comisia principală, în principiu noi va trebui să dezbatem acest subiect în ședința din uh, februarie, să-l votăm în februarie. Îl voi prezenta astăzi și amendamentele pot fi depuse pe marginea acestui proiect de aviz până marți 30 ianuarie la ora 12, la prânz. Și acum am să continui în limba bulgară. Колеги, за поредна година имам удоволствието да представя становището на комисията ни. Dragi colegi, am plăcerea să vă prezint proiectul de aviz al comisiei noastre referitor la descărcarea de gestiune pentru bugetul general al UE, Comisia Europeană. Știți că este foarte important. E vorba și de implementarea politicilor de coeziune. După analiza raportului anual de către Curtea de Conturi, și de către directorii general al Comisiei Europene, vreau să vă prezint acest aviz în calitatea mea de raportor. Notez cu satisfacție faptul că rata de eroare demonstrează că avem o reducere de 5.2 în 2015, 2,8 în 2016. Asta demonstrează o îmbunătățire globală uh, ca urmare a măsurilor și acțiunilor de corectare luate de Comisie și de statele membre. Mai mult decât atât, pentru prima dată în ultimii ani, Curtea de Conturi a formulat un aviz cu anumite rezerve în ceea ce privește anumite operațiuni referitoare la bugetul din 2016. Cu toate acestea, raportul Curtei de Conturi demonstrează că statele membre au avut timp suficient și suficiente ocazii de a corecta erorile înainte de a le fi impuse anumite măsuri de corectare financiară. Deci, rata de eroare ar fi putut să fie și mai joasă decât uh, pragul material. Noi trebuie să evităm rate de eroare ridicate și mare parte din aceste erori se referă la ajutoarele de stat. Deci, contăm pe comisie pentru a lua măsuri de prevenire în felul în care se aplică regulile referitoare la ajutoarele de stat în domeniul politicilor de coeziune. Suntem îngrijorați de faptul că doar 77% din autorități au fost desemnate de către statele membre, autorități naționale. Deci contăm pe statele membre și comisie să coopereze pentru a desăvârși acest proces în aviz ne exprimăm îngrijorarea față de întârzierile de implementare cu care s-au confruntat programele în 2016. suma totală a creditelor se ridică la aproape 238 de miliarde tocmai din cauza acestor întârzieri. Și aceste slăbiciuni trebuie să fie rectificate în momentul în care se va planifica următorul cadru financiar multianual. Ținem seama de asemenea și de raportul strategic referitor la implementarea fondurilor structurale și a fondului de investiții pentru 2016. Resursele pentru aceste Uh, fonduri se ridică la 278 de miliarde de euro. Deci implementarea și-a îndeplinit scopul scontat și demonstrează o plusvaloare a investițiilor în diferitele regiuni ale Europei. Media de uh, ratei de absorție este doar de 75% la finalul lui 2015, ceea ce demonstrează că potențialul acestor instrumente nu a fost pe deplin uh, valorificat. Regulamentele financiare vor duce la o simplificare și la o îmbunătățire a optimizării felului în care se, aceste, se folosesc aceste fonduri și se vor folosi în următoarea perioadă de programare. Și, în final, lansăm un apel către Comisie să revizuiască felul în care sunt utilizați indicatorii și eficiența acestora în momentul în care se redactează bugete bazat, ă, orientate spre performanță. Vrem de asemenea să se îmbunătățească întregul sistem de măsurare a performanței bugetului. Și asta după 2020. Mulțumesc! Asta era prezentarea mea. În principiu ați primit avizul de, proiectul de aviz și acum am să dau cuvântul raportorilor din umbră. Am înțeles că domnul Deli dorește să intervină pentru că vorbește numele domnului Doci. Da, mulțumesc, doamna președinte. Voi vorbi în limba maghiară. Előadójának Dajcs Tamás nevében szeretnék elmondani néhány gondolatot az előterjesztéssel kapcsolatban, ugyanis Dajcs Tamás... Mă mulțumesc! Intervin în numele raportorului Tamás Dajcs și aș dori să vă uh, comunic uh, ce dorește numele lui uh, să vă spună, dar nu poate pentru că nu poate fi prezent astăzi aici. Rata de eroare scade în fiecare an povara administrativă ar trebui să scadă și asta ar putea să reducă și mai mult rata de eroare. Mi se pare important să vă amintesc faptul că um, erorile nu înseamnă imediat fraudă. Um, o aplicare cu erori nu înseamnă imediat și automat fraudă. Tocmai de aceea um, suspendarea plăților trebuie să fie ultima soluție și folosită numai în ultimă instanță. Statele membre joacă un rol important în uh, investiții și în uh, crearea de capacități pentru investiții. Trebuie să facem schimb de bune practici în acest sens. În ceea ce privește optimizarea instrumentelor financiare, sunt uh, de acord cu raportoarea. Instrumentele financiare pot fi foarte utile, însă în uh, politica regională granturile trebuie să fie uh, cele mai importante, nu orice investiție poate să aducă profit sau beneficiile nu pot fi întotdeauna calculate. Pe acest bază, domnul Deutsch va depune amendamente. Mulțumesc! Thank you very much. The next shadow... Mulțumesc. Următorul raportor din umbră este domnul Von. Nu-l văd, așa că dau cuvântul doamnei Tomașici. Vă rog. Hvala lijepa, tu baš nema se puno što reći. Mulțumesc, doamna președinte. Nu ar fi prea multe de adăugat aici. Eu cred că totul a fost deja spus și se demonstrează felul în care măsurile ce au fost luate au uh, dat uh, roade. Mulțumesc și acum doamna Michel. Sunt de acord, uh, doamnă raportor, cu punctele menționate în raportul dumneavoastră. Sunt de asemenea de părere că trebuie să punem accentul pe absorpție. 2017, din nou, au rămas necheltuite miliarde de euro, bani care s-au întors la statele membre. Și am mai dezbătut despre asta. Sper că, odată cu uh, noul regulament financiar, vom putea să scădem uh, rata de eroare, dar și uh, vom, sper că vom putea crește rata de absorpție. În același timp, mi se pare însă greșit să credem că doar uh, pentru că rata de absorpție scade, nevoile au scăzut și ele. Este greșit. Există atâtea lacune încât nu putem să ne uh, permitem, mai ales în anumite state mai puțin dezvoltate, acolo unde uh, fondurile europene sunt o bună parte din investiții, dacă reducem, consecințele sunt uh, cu atât mai uh, grave. Mulțumesc foarte mult. Cred că suntem pe calea cea bună. Și sper că vom ajunge la un rezultat final bun. Thank you very much, Mr. Scarlett, the Mulțumesc, domnul Șcărleț. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Foarte pe scurt, proiectul de aviz este destul de echilibrat și menționează subiectele cele mai importante. Trebuie să fim vigilenți și să menținem lupta împotriva fraudei și să reducem rata de eroare, să detectăm frauda și să preîntâmpinăm neregularitățile. În acest sens, trebuie să continuăm eforturile noastre, nevoie de cooperare și de implementare a regulamentelor de care dispunem. Thank you very much, Ms. D'Amato. Mulțumesc, doamna D'Amato. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Trebuie să vă spun că sunt de acord cu multe din punctele de vedere exprimate de doamna președinte, mai ales în ceea ce privește rata de eroare scoasă în evidență de Curtea de Conturi în raportul anual pentru anul 2016. E bine că s-a înregistrat o reducere a ratei estimate a erorilor în ceea ce privește rambursările de la 5,2 din 2015 la 4,8 în 2016. Cu tot acesta trebuie să înțelegem că ne aflăm peste un prag acceptabil, anume acela del 2%, pragul uh, de semnificație. Să ținem cont de faptul că vorbim de uh, procente mici, dar sunt sume semnificative și rămâne în continuare uh, domeniul unde se înregistrează erorile cele mai semnificative. Trebuie și putem să facem mai bine. În uh, unul din răspunsurile sale, Comisia afirmă că unul din proiectele care folosește opțiunile, că acele proiecte, îmi cer scuze, care folosesc opțiunile simplificate de cost, înregistrează mai puține erori. Iată de ce, în ultimii ani, Comisia a promovat folosirea acestor proiecte în cadrul politicii de coeziune și în uh, dezvoltarea rurală. Sprijinim această abordare. Uh, de altfel, în această primă etapă se pare că s-a demonstrat că prin uh, opțiunile simplificate, autoritățile de gestiune, autoritățile de plată și beneficiarii pot reduce povara administrativă și pot, prin urmare, să se concentreze mai bine pe rezultate, mai ales atunci când aceste opțiuni se bazează pe atingerea rezultatelor proiectelor. Întocmai ca în fiecare an uh, ne, trebuie să ne exprimăm îngrijorarea când vine vorba de uh, Uh, executarea actuală a bugetului. Ne aflăm în ianuarie 2018 și doar grație regulii N plus 3 nu s-au înregistrat dezangajări ale unor uh, importante sume în uh, numeroase state membre. Aveți grijă, însă e foarte probabil ca în cadrul după 2020 regula N plus 3 va fi reintrodusă și multe din, state membre, din statele membre și din uh, regiuni nu vor putea să se culce pe lauri odată cu adoptarea programelor operaționale. Știm, de fapt, ce înseamnă în practică, pentru că am văzut uh, consecințele nef nef nefaste în uh, perioada de programare 2007-2013, folosirea retrospectivă unor programe, reprogramare, firește adoptarea cu întârziere a regulamentului în luna decembrie anului 2013 a jucat un rol fundamental în această acumulare a întârzierilor. Pentru că eh, eroarea umană joacă un rol eh, diabolic, haideți să nu întârziem și mai mult cu adoptarea noului regulament. În ceea ce privește instrumentele financiare, Curtea afirmă că până 31 decembrie 2015 se folosise doar 75% din finanțarea care putea fi uh, folosită prin instrumentele financiare. Acest uh, nivel scăzut de absorție arată că multe state membre, în ciuda prelungirii termenului de solicitare, nu pot uh, absorbi pe deplin instrumentele financiare. O rată de absorție sub 100% arată că nu putem folosi la maxim capitalul uh, și potențialul acestor instrumente. Comisia a răspuns că situația se va îmbunătăți în această perioadă de programare pentru că autoritățile de gestiune au dobândit mai multă experiență. Aș spune însă că acum e nevoie de prudență în ceea ce privește crearea unor noi instrumente pentru cadrul după 2020. Vă mulțumesc. Thank you very much, Mr. Vaughan. Are you ready now? Mulțumesc, domnul Vaughan. Sunteți gata pentru procedura de descărcare de gestiune? Da, mulțumesc, doamna președinte. Îmi pare rău că am ajuns un pic târziu. Vreau să salut proiectul de aviz și colegii pot vedea din raport că rata de erori la buget a scăzut din nou și cifra pentru politicile de coeziune a scăzut de asemenea. Deci e un trend. Cred că poate ne-am uh, concentrat prea mult pe rata de eroare și ce spune Comisia de Control Bugetar este că de multe ori avem și probleme de conformitate. Sunt, trebuie să vedem dacă fiecare pătrățică din formular a fost uh, bifată în mod corect. Și poate că ar trebui să ne îndepărtăm de această uh, abordare și ar trebui mai degrabă să măsurăm performanța pe viitor. Să vedem, să ne asigurăm că fondurile europene cheltuite pe proiecte chiar și dau roade și iată că ajung la următorul punct pe care vreau să-l subliniez și anume că pe viitor, când în momentul în care vom fixa anumite reguli pentru următorul cadru financiar multianual, poate că e o șansă pentru noi să găsim o metodă de a reduce rata de eroare și să ne concentrăm și mai mult pe rezultate, în așa fel încât bugetul european să și dea roade. E clar că e vorba de lucruri de pe care le tot discutăm în comisia noastră. Am discutat de simplificarea regulilor, am vorbit de instaurarea unui set unic de, ruli, de reguli, uh, să ne uităm la diferitele proceduri și opțiuni simplificate de cost. Asta e clar. E clar că putem simplifica în continuare lucrurile și pe viitor, ceea ce va fi ceva bun pentru regiuni, pentru autorități, pentru beneficiari dar trebuie să modificăm și abordarea noastră față de rata de eroare. Deci, um, ar trebui să punem accentul pe acest aspect și în uh, proiectul de aviz. Iată, asta și vreau să, uh, să menționez. Uh, în avizul acesta se pune poate prea mult accentul pe rata de eroare. Mă gândesc că poate avem și alte metode pentru a îmbunătăți lucrurile. Mulțumesc, aș dori să știu dacă mai sunt și alte comentarii, alți colegi, nimeni. Bun, atunci am să dau uh, cuvântul reprezentantei Comisiei Europene, doamna Gurley. Vă rog. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru proiectul nostru de raport echilibrat pentru politica de coeziune care acest raport subliniază îmbunătățirile în rata uh, de eroare Acum este pentru prima dată sub 5%. Și aceasta sublinează de asemenea măsurile luate de Comisie și de statele membre pentru a uh, îmbunătăți, pentru a corecta lucrurile. În perioada următoare, rata eroarei va scădea și mai mult datorită acceptării conturilor anuale certificate și datorită obligației ca rata reziduală de eroare să fie sub pragul de materialitate de 2%. Este o îmbunătățire față de um, perioadele de programare multianuale din trecut. Vedem deja efectul acestor Uh, noi solicitări în, uh, și cerințe în conturile primite de comisie anul, pentru anul trecut. Rata erorii a fost de, de cel mai multe ori sub 2%. Aș vrea acum să uh, vorbesc despre câteva eventuale amendamente. Întâi o modificare de schimbare. La punctul 3 se vorbește despre rata de eroare uh, ce a fost uh, considerată. Uh, asta nu este corect ce se spune în acest alineat. Pentru prima dată în acest an, Curtea de Conturi a raportat erori față de regulile privind ajutorul de stat, dar ele nu au fost cuantificate deci nu se poate spune că ajutorul de stat ar a avut un impact în, pe, pe, asupra ratei de eroare în acest an. Apoi costurile eligibile și achizițiile publice. Apoi urmează uh, um, proiectele el, eligibile și beneficiarii. E o schimbare față de anul trecut când ajutorul de stat și achizițiile publice erau sursa principală de erori. Faceți apel la Comisie să ia măsuri de corectare în ceea ce privește implementarea regulilor privind uh, ajutorul de stat. Aș dori să fac referire aici la planul de acțiune al Comisiei privind uh, regulile privind ajutorul de stat. A fost revizuit de uh, curând și prezentarea sa a fost făcută la cont anul trecut. Uh, în ceea ce privește întârzierile în implementarea programelor actuale și uh, desemnările, aș vrea să vă spun că per, procentul de desemnări este acum de 87% și acoperă 98% din alocările noastre. Deci, desemnarea nu mai este o problemă avem o rată de selecție a proiectelor la fața locului de 44%. Asta în curând se va transforma în cereri de plată. În ceea ce privește instrumentele financiare, aș vrea să adaug faptul că cei 75% raportați de curte în momentul raportului au trecut acum la 93%, așa cum a raportat Comisia pe 1 octombrie. Este, va fi cifra finală, deci s-a făcut un mare progres în ultimul an. Aș dori de asemenea să adaug faptul că plățile la instrumentele financiare în perioada actuală ar trebui să contribuie să contribuie la reducerea riscului de subutilizare a acestor fonduri. În ceea ce privește performanța, și aici au avut loc unele îmbunătățiri în um, perioada actuală de programare. Avem un sistem cuprinzător de indicatori uh, obligatorii pentru rezultate la nivel de program. Încercăm să consolidăm aceste elemente pentru viitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și sperăm că veți ține cont uh, de aceste elemente în proiectul nostru de aviz. Doamna președinte, mulțumesc, mulțumim pentru comentarii. Și mulțumim uh, și Comisiei Europene pentru observații. Aștept deci amendamentele dumneavoastră. Voi încerca să îmbunătățesc uh, textul, chiar dacă nu sunt în totalitate de acord cu dumneavoastră. Desemnările au fost o problemă în 2016 noi vorbim despre descărcarea pentru 2016. Dacă acum nu mai sunt o problemă, foarte bine. Înseamnă că um, Parlamentul cu Comisia au obținut împreună un succes, însă în 2016 a fost, au fost o problemă. Mulțumesc pentru comentarii și sugestii. Um, termenul pentru amendamente este marți 30 ianuarie la prânz. Asta ne va da oportunitatea să votăm la următoarea noastră reuniune. E corect? În regulă. Mulțumesc! Cu aceasta încheiem agenda pentru reuniunea de astăzi. Vă amintesc că de la ora 6 sunteți așteptați la recepția noastră. Doamna președinte, mulțumește cu amabilitate și interpreților. Îi mulțumim și noi.